Suntem deja în întârziere și avem uh, o dimineață foarte, foarte încărcată și care nu va dura în plus decât până la 11 și 45, când vom fi obligați să încheiem, pentru că coordonatorii trebuie să se întâlnească cu secretarul de stat uh, Watley în cadrul unei reuniuni cu ușile închise. Aștept ca toată lumea să se instaleze și să se pregătească pentru voturi. Aș vrea mai întâi să fac observația că Parlamentul European este singura instituție care își permită să-i pună să lucreze pe francezi pe 14 iulie, de ziua națională a Franței. Și asta ca să vă dați seama cât de mare este rolul politic al Parlamentului. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc secretariatului, colaboratorilor uh, din grupuri care au pregătit voturile din această dimineață. Și uh, dacă am înțeles bine, Miguel s a primit multe persoane toată noaptea. Ușa a rămas, ușa a rămas deschisă și aveți în față compromisuri revizuite care v-au fost uh, transmise prin e-mail, compromisul K, la alineatul 9 și compromisul D la considerentul L, care este compromisul filozofic pe care îl propusese oral uh, colegul nostru pentru a califica globalizarea. Toată lumea are lista voturilor și hârtia cu cele două compromisuri K și D. Domnul Hartmund, voiam să vă spun că grupul ALDE își dorește în continuare un uh, vot pe părți la compromisul uh, K. Ne veți indica acest lucru când ajungem la compromisul K este vorba despre partea care începe cu o atenție deosebită va fi acordată opțiunii și așa mai departe. De la consideră în continuare, așa cum am cerut în compromisul inițial. Très bien. C'est noté. Pas d'autres remarques sur les votes Am notat, nu sunt alte observații legate de voturi. Je vous propose donc de commencer tout de suite par le rapport de Monsieur Portas. Începem, deci, imediat cu raportul domnului Portas. Alineatul 1. Oui, oui, excusez-moi, on me précise que... Je... Îmi cer scuze, mi se precizează că pot vota pentru că grupul PPE nu este în formație completă. Compromisul E al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Împotriva compromisului E. 3. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentele 22, de la 22 la 25 22-23 cad. Compromisul F al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Mulțumesc. Se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă de asemenea cu aceleași majorități. Compromisul H. Un vot pe părți care este indicat pe foaie. Prima parte a compromisului H. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Grupul liberal. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Compromisul I. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. O abținere se adoptă. Compromisul Compromisul acesta acoperă amendamentele 43, 44 și 45, nu acoperă amendamentul 46. Supun la vot amendamentul 46 al domnului Alvaro și al celorlalți liber al cinei pentru. Împotriva. Numărăm. Cred că există o majoritate, dar numărăm. Cine e pentru? Euh, qui est contre? Cine e împotrivă? Abțineri. O majoritate pentru amendamentul 46. Amendamentul 47, raportul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. 47 se respinge. Amendamentul 48 este acoperit, 49 al PPE-ului. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc, abține. Se adoptă. Ajungem la J. Avem un vot separat, cerul de PPE, domnul Haglund. Foarte pe scurt, domnule președinte, Considerăm că amendamentul 55 nu este acoperit și am vrea să votăm separat amendamentul 55. Foarte bine. Amendamentul 55 considerați că nu este acoperit de compromisul J. Așa e. Și îl votăm după aceea. Deocamdată. Votăm prima parte a compromisului J. Raportul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Compromisul J, prima parte, se adoptă. A doua parte, raportul e pentru. Cine e pentru? Chiecon. Împotrivă. Majoritatea da din aur. Abțineri o majoritate pentru, cele două părți ale compromisului și se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Nu am, mi-am băut cafeaua azi dimineață. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit uh, cafeaua, eu nu. A doua parte se respinge. Acoperim amendamentele 50, 51, 52, 53, 54 și ajungem la 55 S-ar fi putut crede că 55 este acoperit de um, compromisul J, însă liberalii nu au aceeași părere și vor să se voteze separat. Raportorul este împotrivă. Domnule raportor, aveți cuvântul. Accept, bineînțeles, votul separat. Însă, după părerea mea, formularea din compromis spune același lucru și spune același lucru într-un mod mai clar. Eu, unul, aș vota împotrivă pentru că este inclus, însă respect uh, opinia colegului. Cine este pentru? Amendamentul 55. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Amendamentul 55 se respinge. Ajungem la compromisul K, revizuit, cu un vot pe părți care acoperă a doua parte, dacă am înțeles bine, domnule Haglund. Doriți, deci, să separați? Consideră că ar trebui să se acorde o atenție specială opțiunii instituirii unui fond independent cu propriul angajament și credite de plăți și invită uh, și așa mai departe. Să votăm separat această parte. Supun mai întâi la vot prima parte și a treia parte. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Nu sunt abțineri. Deci, prima parte și finalul se adoptă. A doua parte pe care tocmai am citit-o. Cine este pentru? În mod normal, PPE-ul este pentru, pentru că era pentru întregul compromis vă descurcați între voi. Cine e pentru? Barbara. Îmi cer scuze, domnule președinte, am putea repeta acest vot, vă rog frumos, pentru că cred că și eu am nevoie de cafea. Vă rog, mulțumesc. Deci, Dacă înțeleg bine, grupul liberal este deranjat de fraza care este în centrul alineatului, în compromis și vrea un vot pentru a-și manifesta dezaprobarea față de această frază. Celelalte grupuri sunt de acord cu întregul alineat, dacă am înțeles eu bine. Deci celelalte grupuri ar vota pentru întregul alineat, însă poate că dacă scoatem această frază, deranjează celelalte grupuri, nu știu. Ați înțeles, Barbara? Deci, raportorul este pentru această a doua frază. Cine este pentru? Barbara este pentru. Alți deputați sunt de asemenea pentru. Cine este împotrivă? Liberalii. După cum au spus, verzii și alte persoane. Mulțumesc, abțineri, foarte bine. Deci, e o majoritate pentru a păstra compromisul ca complet. Trecem la compromisul L. Și aici avem un vot pe părți care este indicat pe tabel. Raportorul este pentru cele două părți. Prima parte a compromisului L pentru Prima parte a compromisului L. Cine e pentru? Qui est contre? Cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Mulțumesc. Amendamentul se adoptă cu o ușoară majoritate pentru. A fost prima parte. A doua parte. Cine e pentru? Majoritatea va fi mai clară. Cine e împotrivă? Abțineri? A doua parte se adoptă de asemenea. Putem trece la amendamentul 67 al domnului Maner, care nu e acoperit. Raportul este împotrivă. Cine este pentru amendamentul 67? Liberalii și doamna Andrasen. Cine e împotrivă? Majoritatea, se pare. Abțineri. 5 abțineri, se respinge. Amendamentul 69 nu este acoperit, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Mulțumesc, amendamentul se adoptă. 70 este identic cu 69, 71 al domnului Vertman, care s-a scuzat, nu poate fi aici în această dimineață. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. O majoritate împotrivă, abțineri. O abținere. Amendamentul este respins. În ceea ce privește este compromisul A acum. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Nu acoperă amendamentul numărul 3 al PPE-ului. Cine este pentru? Raportorul este pentru. împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu o ușoară majoritate. Avem acum compromisul B. Raportorul este, bineînțeles, pentru. Este autorul. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri nu sunt abțineri, se adoptă. Din păcate, nu acoperă multe amendamente. Amendamentul 7, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. De data aceasta, raportul este împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Mulțumesc, se adoptă. Mi se spune că nu mai votez. Oricum nu votasem prea mult, dar nu contează. Amendamentul 9. Raportorul este de asemenea împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Se respinge. Amendamentul 10 al domnului Lavia. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Cele două extreme sunt pentru. Amendamentul se adoptă. E foarte amuzant pentru că sunt schimbări de majoritate și văd că ați muncit foarte mult, ați petrecut o noapte îngrozitoare. Amendamentul 11. Raportul este împotrivă. Cade, pardon. 10 s-a adoptat. Trecem la compromisul C. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă acoperă amendamentele 12 și 13, dar din păcate nu și amendamentul 14. Supun amendamentul 14 la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? O stângă minoritară. Cine, este, cine se abține se adoptă. Amendamentul 15. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Raportorul este pentru, mi se spune. Sigur, își poate schimba părerea. Cine este împotrivă? Abțineri. E amendamentul 15. Se adoptă. Nu vom ști niciodată dacă raportorul era pentru sau împotrivă. Compromisul D. Revizuit. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Mai avem două amendamente care nu sunt acoperite de compromisuri. 20 a domnului Maner, raportorul este împotrivă. Doamna Maner, pardon. Îmi cer scuze față de doamna Maner, dar e un nume ciudat pentru o doamnă. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. O majoritate surprinzătoare, abțineri. Doamna Maner a pierdut. Amendamentul e respins. Ultimul amendament al doamnei Vertman, raportul este împotrivă, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. O majoritate evidentă, abțineri, nu sunt abțineri, se respinge. Votăm în bloc cele două avize avizul Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale și avizul Comisiei Econ. Avem un tabel care arată că aceste avize sunt acoperite. Cine este pentru? Aceste două avize și uh, mulțumim comisiilor care ne-au uh, uh transmis avizele. Cine este împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Vă mulțumesc! Votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să numărăm. E mai bine pentru procesul verbal. Îmi cer scuze, repetăm. Cine este pentru votul final? Eu nu votez. 30. Cine este împotrivă? Nouă împotrivă. Abțineri. O abținere. Raportul se adoptă și îl felicit pe raportor care a făcut uh, o muncă remarcabilă. Îi felicit și pe coordonatori care au contribuit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 Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Am mai multe solicitări de luarea cuvântului. Mai întâi pentru explicații, mai ales pentru explicații de vot, cred că mai întâi domnul raportor dorește să ia și el cuvântul. Apoi domnul Avia mi-a spus că dorește să ia cuvântul și văd că și domnul Aglund dorește. Mai întâi domnul Gaer, vă rog, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul scurt, uh, vreau să spun că este vorba despre un aviz al comisiei noastre referitor la un raport al ITRE care se ocupă de o propunere a comisiei, propunere care prevede o sumă de 114 milioane de euro, uh, fonduri neutilizate, din programul pentru redresare economică pentru o um, facilitate financiară, financiară, uh, financiară, deci asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei. Am propus câteva amendamente și le mulțumesc în acest sens colegilor uh, de la PPE care au înaintat de asemenea niște amendamente, le-am preluat pe toate. Din punctul meu de vedere, și dacă toată lumea este de acord, putem să votăm în bloc, imediat, pentru că eu uh, am primit semnale pozitive în ceea ce privește aceste amendamente. Din punctul de vedere al conținutului, nu există niciun fel de contradicții din perspectiva comisiei noastre. Uh, am identificat niște probleme de drept bugetar. A fost vorba de uh, suma de 115 milioane de euro care se găsesc la titlul bugetar 2 și care trebuie adăugat celor 114 milioane de euro despre care vorbeam inițial. Acest um, raport provine de la Kathleen Van Bremt, reprezentanta Comisiei ITRE. Eu sunt de acord pentru, cu ceea ce s-a propus, pentru că cei 15 milioane de euro uh, sunt pierduți dacă nu îi folosim. Întrebarea referitoare la cum să facem acest lucru a declanșat câteva discuții tehnice, iar în acest sens mă interesează dacă vreun reprezentant al Comisiei este prezent, cum vede acesta lucrurile respectiv cum uh, apreciază comisia și anume dacă se rămână cei 15 milioane fără să existe un temei juridic acolo unde sunt sau dacă comisia poate să fie de acord uh, cu noi și ce metodă de transfer ar alege. Cred că cu aceasta pot să închei deja cuvintele mele introductive. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea bună și mă bucur uh, să facem acest vot. Lavia. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Lavia acum? Domnule președinte, cred că este important să vedem dacă Comisia poate să ne dea un răspuns în legătură cu cele 15 milioane, pentru că, în principiu, aș fi împotriva ideii de a folosi um, acești bani ca și cum ar fi o carte de credit pentru a finanța alte măsuri, alte intervenții care nu se înscriu în rubrica pentru agricultură. Deci cer uh, un răspuns din partea Comisiei acum ca să știu dacă în cazul meu merită să votez împotriva amendamentului 8 al colegilor sau nu. Mulțumesc. Je Donc... Mulțumesc, domnule Lavia. Înțeleg că Sub rezerva răspunsului Comisiei, problema dumneavoastră este legată de amendamentul 8, da? Deci dacă e o problemă, aceea este amendamentul 8, pentru că raportorul ne propune să votăm toate amendamentele în bloc. Dar, din câte înțeleg eu, dacă Comisia nu vă dă un răspuns satisfăcător în legătură cu amendamentul 8, doriți să-l votați uh, separat, da? Uh, spune asta ca votul să fie mai clar. Domnul Aglund. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi avem cam aceeași problemă ca și domnul Lavia și noi așteptăm un răspuns din partea comisiei. Dar am vrut să fac și observații legătură cu calendarul. Când am primit raportul, am avut doar 10 ore ca să depunem amendamente. Îmi doriți să secretariatului să ne dea mai mult timp, pentru că 10 ore chiar nu este deloc suficient. Asta e inacceptabil, nu putem lucra cu astfel de calentare. Deci vă rog pe viitor să nu mai permiteți așa ceva. Este deja a patra oară când mi se întâmplă așa ceva într-un an, așa că sunt destul de îngrijorat despre aceste metode de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimate coleg, aveți dreptate, nu sunt condiții de muncă acceptabile. Responsabilitatea nu este ale secretariatului, este a mea. Pentru că este o decizie pe care am luat-o în ședința coordonatorilor și nu mi-am dat seama la timp uh, cât de strâns este termenul. Deci, vina este a mea. Acum, rectific, nu e vorba de amendamentul 8, ci amendamentul 5. Da, problema este amendamentul 5. Only five. Five. five. Numai amendamentul 5, da. Silian. Da, amendamentul 5. Dacă există o problemă, este legată de amendamentul 5. Doamna Carvalho are cuvântul. Ce? Mulțumesc. Ca raportor din umbră din partea PPE-ului, doresc să spun că îl sprijinim pe raportor și sprijinim și folosirea celor 15 milioane pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Dar totuși am lăsat colegilor posibilitatea să voteze liber, dacă nu sunt de acord cu folosirea acestei sume din titlul 2, agricultură, eh, pentru schimbările climatice, chiar dacă schimbările, lupta împotriva schimbărilor climatice e vorba despre biomasă, biocombustibili, în acest caz este vorba de um, eficiența energetică a clădirilor. Deci, noi vom vota separat amendamentul 8 pentru că amendamentul 5, mă scuzați, spune vorbitoarea, pentru că avem un coleg care dorește să voteze împotrivă. Restul amendamentelor pot fi votate în bloc, dar să vedem ce are de spus și comisia despre asta. Mulțumesc. Disciplin. Vă mulțumesc. Grupul PPE este și disciplinat și democratic, spune domnul președinte. Comision. <laughs> Ceci suscite le... Acest uh, lucru suscită observații pile de scepticism din partea unei colegi. Uh, Comisia, doriți să luați cuvântul? Domnul raportor mai întâi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să clarific un aspect și anume noi nu intenționăm să intervenim uh, profund în sistematica bugetului nostru, ci uh, dorim ca prin acest transfer și prin propunerile pe care um, le solicităm de la Comisie să obținem o soluție tehnică, o adaptare tehnică care să stabilească limitele maxime în fiecare categorie uh, adaptându-le în mod corespunzător. Eu înțeleg dacă din motive sistematice anumiți colegi de la PPE nu sunt de acord cu amendamentul meu numărul 5. Da. Da, și dacă PP-ul dorește să votăm separat uh, în ceea ce privește amendamentul 5, atunci vă rog să facem același lucru și în ceea ce privește amendamentul 8. Însă, în afară de 5 și de 8, cred că putem vota în bloc. Mulțumesc. Bun, nous retrouvons le 8. Deci revenim la amendamentul 8. Mă rog, fiecare ia cât un amendament ostatic. Dorește Comisia să ne ducă explicații legătură cu acest aspect? Mulțumesc. Just... Mă mulțumim, domnule președinte. Într-adevăr, un răspuns la întrebări în legătură cu cele 15 milioane dintr-o nouă linie bugetară la titlul 2 sub numele schimbări climatice. Deocamdată nu există temei juridic care să autorizeze cheltuirea acestor bani în titlul 2. Deci, dacă banii rămân acolo, nu va fi posibil să folosim uh, cei 15 milioane de euro. Ideea transferării celor 15 milioane înspre titlul 1A trebuie să respecte anumite condiții. Dacă ar fi existat o marjă disponibilă la titlul 1A de cel puțin 15 milioane de euro, ar fi posibil să reducem cheltuielile de la buget din titlul 2 și să uh, sporim uh, cheltuielile din uh, linia pentru planul de reconstrucție economică. Dar nu există o marjă disponibilă sub uh, plafonul de la titlul 1A și deci singura posibilitate de a face un transfer este revizuirea uh, limitelor maxime uh, Uh, din titlul 2 și uh, sporind limita maximă de la titlul 1A, uh, dar acesta nu mai este o ajustare tehnică, pentru că titlurile sunt împărțite în funcție de natura cheltuielilor și acesta ar fi o schimbare practică a politicilor modul în care sunt ele grupate pe titluri în acest cadru financiar. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Având în vedere această explicație, domnule Lavia, cereți vot uh, pe părți, da. Demand... Și, deci atunci înțeleg că și domnul Gaier dorește vot pe părți pentru amendamentul 8. Da? Bun. Deci fiecare o să aibă dreptul la votul sau pe părți. Deci vă propun să votăm în bloc toate amendamentele, cu excepția amendamentelor 5 și 8. Da? Domnule raportor, votăm în bloc toate amendamentele în afară de 5 și 8. cine pentru? Împotrivă? 3 împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci, amendamentele sunt adoptate în bloc. Amendamentul 5 al raportorului acum. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Vă mulțumesc. O parte a PP-ului liberalii și câteva, câteva alte persoane, abțineri, majoritatea a votat pentru, se adoptă. Amendamentul 8. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Și în cazul acesta este o majoritate destul de clară pentru. Deci toate amendamentele au fost adoptate, unele în unanimitate și altele cu o anumită majoritate. Acum votul final și ne, pentru acesta trebuie să numărăm voturile. cine e pentru? Împotrivă. Trei persoane, abțineri? Nu sunt. Deci, toți deputații prezenți, cu excepția a trei dintre ei, sunt pentru și deci vom număra Uh, câte persoane sunt prezente, câți deputați sunt prezenți în sală și vom uh, scădea 3 și astfel vom avea numărul voturilor pentru. Penultimul vot este raportul Alfonsi în legătură cu insulele Salomon. Solomon. Uh, nu există amendamente, un singur vot raportului pentru. Cine e pentru insulele Salomon? Cine uh, toată lumea cine pentru are dreptul să meargă uh, în vacanță în insulele Salomon, dar pe banii lor. Cine este împotrivă? Două voturi împotriva, abțineri. Vă mulțumesc. Deci aici vom indica că toți deputații prezenți, cu uh, excepția a doi colegi, sunt pentru insulele Solomon. Apoi trecem la raportul Utah Hawk avem aici uh, o listă de vot. Amendamentele doamnei Vetman, mi s-a spus că au fost retrase. Amendamentele 33, 36 și 38 au fost retrase. Uh, Găran. Domnule președinte, aș dori să uh, joc rolul doamnei Halpi. Astăzi eh, m-a spus să înlocuiesc pentru că nu poate să fie prezentă. Dorește să spună câteva lucruri. După cum știți, cu totul am avut o dezbatere despre acest aspect. E vorba despre um, fuziunea sistemelor de informații de la Schengen, uh, Eurodac și încă un sistem de informare și um, doamna Hauk este de acord cu anumite amendamente ale colegilor. Pentru evaluare propune un amendament oral pe care l-ați primit în scris, ținând cont de amendamentul 26 doamnei Vetman și amendamentul dânsei 15. A verificat și cu Comisia Libe și a informat anumiți colegi că, conform împărțirii responsabilităților între Comisia noastră și Libe, acesta este motivul pentru care a evaluat astfel anumite amendamente, dar majoritatea au fost retrase, din câte am înțeles de doamna Vertman. Amendamentele 33, 36 și 38 au fost retrase, din câte am înțeles. Doamna raportor propune ca avizul inițial să fie votat în bloc, amendamentele 1 până la 24, cu excepția amendamentului disputat 4, care Uh, va fi acoperit dacă amendamentul 28 este adoptat. Și în rest puteți să urmați lista de vot. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim doamnei raportor și grand fan. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, propun să începem să votăm. Începem cu blocul 1 adică amendamentele 1 până la 24, cu excepția, după cum ați spus, amendamentelor 4, 14 și 15. Cine e pentru blocul numărul 1? Mulțumesc. Împotriva. Abțineri. Deci un vot împotrivă, o abținere. Blocul 1 este considerat adoptat. Acoperi, se acoperă astfel amendamentul 3 dar nu se acoperă amendamentul 28. Alvaro, doamna raportor, este pentru. Cine e pentru? 4. Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 este acoperit de 28, amendamentul 29 cade și acesta și amendamentele 5 și 6 sunt acoperite de blocul 1, amendamentul 30, Alvoro, nu este acoperit, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? liberalii și domnul Bucros. Cine este împotrivă? Aproape toți ceilalți, abțineri, nu sunt. Deci, domnul Alvaro a pierdut amendamentul 30, amendamentul 7 acoperit, de asemenea și 8, trecem la amendamentul 31 Alvaro. Raportul este pentru. cine e pentru? Împotriva. Mulțumesc, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 32 Vertman, compatibil, care nu a fost retras. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru amendamentul 32? James Seres și încă câțiva. Uh, cine este împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. Ajungem astfel la compromisul A mare, pentru că celelalte au fost acoperite sau retrase. Deci compromisul A a doamnei Hawk, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și ajungem la, astfel, la amendamentul 15, amendamentul al raportorului, oral, dar aveți textul scris, totuși, l-ați primit, E vorba de it shall in particular agency's tasks or to put an end to its activities in the event of its role having become superfluous. C'est magnifique. Ce frumos, mai domnul președinte. Vom suprima această parte pentru că nu folosește la nimic. O, ce decizie bună. Cine este în favoarea acestui amendament oral adăugire? Împotrivă? E dificil să fim împotriva abținerii. Vă mulțumesc. Suntem cu toții de acord să suprimăm o parte care nu are niciun interes. Amendamentul 15 retras. Amendamentul 37, doamne Holmeier, nu este acoperit. Raportul este pentru. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Vot împotriva, abțineri nu sunt. Se adoptă. Amendamentul 38 retras. Restul uh, amendamentelor sunt acoperite și revenim la doamna Holma, iar amendamentul 25, raportorul este pentru. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Celelalte două au fost acoperite, dar nu amendamentul 27 Alvaro. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Una. Se adoptă. Amendamentul 1 este acoperit de blocul 1. Acum trecem la votul final. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Trei persoane. Abțineri. Nu sunt. Deci, toți deputații prezenți sunt pentru, cu excepția a trei persoane trei abțineri, nimeni nu este împotrivă. O felicităm pe doamna Hauck și pe domnul Fern, care a reprezentat-o astăzi. Deci, am terminat de votat. Oui, alors, pardon, on n'a pas, fini, on pas fini les votes. Nu, n-am terminat de votat, spune domnul președinte. Pentru că Trebuie să examinăm bugetul rectificativ numărul 2. Și voi da cuvântul raportorului dacă poate să dea cuvântul legătură cu acest buget rectificativ numărul 2 și spun de acum că îi voi da cuvântul apoi în legătură cu problema bugetelor rectificative 5 și 7. Mai întâi, bugetul rectificativ numărul 2. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. If... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dacă vă amintiți, forma originală a acestui buget rectificativ numărul 2 conține uh, diferite aspecte, diferite lucruri. Unele dintre ele țin de ceea ce propusese colegul meu Vladimir Manca și uh, altele uh, puțin de partea comisiei, care este responsabilitatea mea. Recunosc că Consiliul nu este încă dispus să sprijine acele propuneri care țin de celelalte secțiuni, însă se resimte nevoia de a da undă verde comisiei și modificărilor venite din partea respectivă. De aceea s-a decis uh, să se dividă bugetul rectificativ original numărul 2. În felul acesta avem un buget uh, uh, rectificativ fără alte implicații finale, dându-se posibilitatea de a se utiliza banii la locul potrivit. Din acest motiv nu văd nicio problemă și sugerez Comisiei să voteze pozitiv vis-a-vis -vis de această propunere. Vă mulțumesc. Completez că indică... Trebuie să completez ceea ce a spus raportorul nostru, spunând că este un subiect pe care l-am analizat în cadrul trilogului și am constatat că deocamdată Consiliul nu poate vota asupra bugetului rectificativ de care au nevoie Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social din rațiuni politice. Consiliul este de acord însă cu Comisia și uh, sub rezerva votului cu Parlamentul pentru a acorda noi agenții, BEREC, nu BERES, uh, spun acest lucru pentru colegii socialiști, organismul uh, de reglementare um, pentru comunicare electronice este de acord să acorde mijloacele necesare acestei agenții. Există un acord între cele trei instituții pentru a acorda resurse necesare BEREC și deci pentru a adopta bugetul rectificativ 2 care privește BEREC. Îmi permit un amendament oral din motive de precizie juridică, trebuie să se adauge having regard to the Common Declaration on Transitional Measures, ținând cont de declarația cu privire la uh, măsuri, pentru că ne referim la procedura provizorie asupra care am căzut de acord în noiembrie 2009 în cadrul unui acord interinstituțional pentru tot anul 2010 în așteptarea procedurii bugetare pentru anii următori, conform tratatului de la Lisabona. Trebuie să se adapteze și datele. Mi s-a spus că datele care figurează în document nu sunt neapărat datele bune. Dacă nu există cerere de intervenție, supun la vot bugetul rectificativ numărul 2. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă, abțineri, o abținere, se adoptă, îl felicit pe raportor. Pentru că toți suntem la bugetele rectificative, îl rog pe raportor să ne prezinte problematica comună proiectului de buget rectificativ numărul 5 și numărul 7. Aseară am discutat cu coordonatorii despre această chestiune și coordonatorii și-au dat acordul pentru propunerea pe care o va face acum raportorul în numele lor. Domnule raportor, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 5, în forma aceasta originală nu reprezintă o problemă, chiar dacă trebuie sprijinit uh, cât de uh, repede posibil, pentru că acoperă solicitările și necesitățile OLAF. Suntem uh, gata să îl sprijinim. Nu știu exact dacă din punct de vedere juridic, ne aflăm în poziția de a vota dacă uh, poziția Consiliului este cunoscută sau nu, însă, indiferent de aceasta, poziția noastră este una clară și noi sprijinim bugetul. Ce s-a discutat înainte nu numai la întâlnirea coordonatorilor, dar dacă mi-amintesc corect, uh, s-a menționat această posibilitate și cu alte ocazii și anume că suntem cât se poate de angajați de a tra- în a transmite mesaje pozitive Consiliului și Comisiei în sensul de a face ceva pentru poziția euro și pentru a oferi o garanție în a sprijini acele țări care sunt într-o formă mai proastă în cadrul zonei euro sau în afara acestea. Din acest motiv, 60 de miliarde aceasta este suma care, la care ne așteptăm să acopere sau să servească ca un fel de garanție de creditare. Și noi am dori să transmitem un semnal pozitiv referitor la faptul că această ambiție de a asigura mai mult această situație uh, beneficiază de sprijinul nostru. În ce mod să procedăm astfel încât să fim cât se poate de rapizi? Iată că în cadrul dialogului tripartit s-a pus problema ca la următorul buget rectificativ să modificăm bugetul rectificat și să ne facem treaba, ceea ce nu este foarte complicat, Uh, și practic să introducem o nouă linie bugetară în buget fără niciun fel de bani, fără niciun fel de sumă alocată. Deci uh, să oferim uh, aceste garanții pentru credite și um, credite de plăți și credite de angajament. Această propunere a declanșat niște discuții controversate mai ales în ceea ce privește serviciul juridic al Comisiei, care a fost împotriva acestei idei, spunând că în acest caz noi folosim dreptul lor și capacitatea lor de a iniția lucruri, care este un privilegiu dedicat Comisiei. Noi am respins această idee teoretic pentru că dacă lucrurile ar sta așa, atunci nu ar exista niciun fel de spațiu pentru niciun fel de amendament înaintea de Parlament. Fiecare amendament reprezintă inițierea a ceva, deci o inițiativă. Așa încât, din punct de vedere juridic, noi nu vrem să acceptăm lucrurile ca atare. Însă, ce s-a întâmplat? Poate ă, în urma planurilor și ideilor noastre, Comisia s-a mișcat ă, foarte repede și a realizat un nou buget rectificativ uh, și anume bugetul rectificativ numărul 7. Astfel s-a întâmplat tocmai uh, lucrul despre care vorbeam. Și cred că este important ca, vis-a-vis -vis de acest uh, subiect uh, sensibil, și anume cum putem să protejăm euro ca atare într-o perioadă atât de turbulentă, ar fi o mare greșeală să inițiem un uh, conflict interinstituțional sprijinind soluția noastră și exprimându-ne împotriva soluției lor. Un asemenea mesaj ar fi unul foarte prost. Deci, ținând cont de momentul de timp, este imposibil să votăm formal și din punct de vedere juridic pentru uh, bugetul rectificativ numărul 7 în acest moment, pentru că nu cunoaștem încă oficial poziția Consiliului și um, nu am reușit în această scurtă perioadă de timp să înaintez un raport care să fie sprijinit de grup. Însă, noi suntem interesați să le transmitem un semnal pozitiv și la întâlnirea coordonatorilor s-a sprijinit ideea de a avea un vot politic acum, ceea ce nu înseamnă nimic altceva decât o expresie a voinței Comisiei pentru Bugete și anume că sprijină ideea de a avea o nouă linie bugetară pentru niște bani care nu există, pentru că această rubrică nu aduce atingere creditelor um, de plată și celor de angajament. Însă oferă posibilitatea ca atunci când sosește momentul potrivit, întregul sistem să fie mobilizat. Decizia formală sau cea mai bună decizie poate fi luată la următoarea ședință a acestei comisii în septembrie și apoi vom putea merge în plenară cu acest buget rectificativ. Deci uh, am nevoie de sprijinul secretariatului care să ne spună dacă putem să votăm acum bugetul rectificativ numărul 7 sau dacă trebuie să așteptăm să cunoaștem poziția Consiliului. Din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă, putem vota dacă dorim. Și vă rog, domnule președinte, uh, ca urmare a propunerii dumneavoastră originale, să avem acest vot politic privind uh, bugetul rectificativ numărul 7. Donc, vous... Mulțumesc, domnule raportor. Deci, ați înțeles, dragi colegi. Nu vă propun acum un vot cu caracter juridic. După cum a spus și raportorul nostru, nu putem să exprimăm un vot juridic care să reprezintă lectura în Comisia pentru Bugete înainte de a supune bugetele de 5 și 7 plenare. De ce? Pentru că Consiliul nu s-a pronunțat încă. Se va pronunța în cursul verii. Pe de altă parte, trebuie să înscriem în bugetul 7 o garanție cu privire la eventualele împrumuturi care ar putea fi făcute de Uniunea Europeană în limita a 600 a 60 de miliarde de euro. Și chestiunea este urgentă, mai ales că azi dimineață am aflat că agențiile de rating au uh, degradat poziția Portugaliei. Nu suntem la adăpost de probleme de acest tip în timpul verii. Deci, mecanismul financiar trebuie să fie operațional cât mai curând posibil. Vă amintiți probabil că tocmai comisia noastră a ridicat problema și când Consiliul a adoptat regulamentul asupra mecanismului financiar, noi am făcut observația că atâta timp cât nu există o linie în bugetul european, garanția aceasta nu este asigurată din punct de vedere juridic. Comisia Europeană a venit puțin cu întârziere și acesta este obiectul bugetului rectificativ numărul 7. Ne-am pus întrebarea dacă putem fuziona bugetele rectificative 5 și 7 sau să facem un amendament la bugetul numărul 5. În orice caz, ceea ce contează este semnalul politic. Cred că există o majoritate vastă pentru a transmite un semnal politic și cel mai bun mod de a o face este de a vota un vot care nu are efect juridic încă o dată, dar care va arăta celorlalte două instituții și opiniilor publice, operatorilor financiari, că Parlamentul European este pregătit și, de îndată ce vor fi depuse instrumentele juridice, vom adopta formal Um, bugetul la prima plenară care va urma. Salvador uh, Gariga Poledo. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu această inițiativă politică. Aș vrea doar să fac o precizare, având în vedere că procedura bugetară pentru acest uh, buget rectificativ indică faptul că e nevoie mai întâi de un vot în Consiliu, după care există un termen de 45 de zile, dacă nu mă înșală memoria, pentru ca Parlamentul să ia o decizie. Dacă votăm, după cum propune Laslo, pentru această linie PM, înseamnă că noi, în aceste 45 de zile, în cazul în care e nevoie, putem amenda din nou acest buget rectificativ 7. Dacă lansăm negocieri cu Consiliul, votul acesta nu implică faptul că vom propune amendamente după votul pozitiv al Consiliului. Mulțumesc! E într-adevăr o precizare importantă și raportorul vă împărtășește punctul de vedere. Inge Gresle acest punct s-a clarificat aproape, dar doresc să atrag atenția asupra unui lucru și anume că trebuie să mai uh, înregistrăm progrese în ceea ce privește acest pachet de salvare a monedei euro și ceea ce este planificat acum de către Consiliu nu este deloc în ordine. Merci, Inge. Uh, Mulțumesc, Inge. Raima. Also mulțumesc. Doresc să sprijin cât se poate de clar ceea ce a propus aici la Slăzurian. Și mai târziu, când vor, vom vorbi despre raportul intern, adaptarea cadrului multianual și uh, tratatul de la Lisabona, voi uh, susține din nou această propunere, pentru că trebuie să privim și procedura ulterioară și ocaziile care ni se vor oferi pe viitor și trebuie să ajungem la o convenție politică cu Consiliul pentru a avea o bază sigură, mult mai sigură decât cea care există în prezent. Aceasta este prima observație pe care doream să o fac. Iar a doua observație uh, se referă la comisie, pentru că în contextul uh, experienței că comisia la dialogul tripartit, tripartit a insistat asupra dreptului său de a avea inițiative și faptul că Parlamentul nu poate să îi ia acest drept, mi-aș dori ca Comisia, în ceea ce privește acest drept de inițiativă, să nu îl folosească pe acesta doar uh, în ceea ce privește uh, Parlamentul și să-l avertizeze în relația cu Parlamentul, ci și în relația cu Consiliul. Uh, și ar fi bine să-și impună această părere și în fața Consiliului, nu atunci când uh, Consiliul are anumite păreri, să îl urmeze imediat pentru că în inteligența sa Consiliul a decis ceva. Aceasta este o chestiune care ține de respectarea temeirilor juridice și nu de uh, soluțiile cele mai bune adaptate din punct de vedere politic. Pentru că s-a mai întâmplat ca Comisia, dacă urma o anumită decizie, s-a găsit cea mai bună decizie politică, însă, din punct de vedere juridic, lucrurile nu erau foarte clare. Deci noi trebuie să clarificăm lucrurile și să nu mai trecem printr-o procedură ca cea prin care am trecut și care nu a fost suficient de clară. Reimer, tu ai raison de replacer Mulțumesc, Reimer. Garan Fern vrea să facă de asemenea un comentariu. Mulțumesc, domnule președinte. O declarație foarte scurtă. Nu deranjează crearea unei linii bugetare. Este o soluție bună, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm despre cum putem identifica banii, resursele, odată ce garanția aceea va trebui concretizată. Însă nu avem nicio problemă cu uh, crearea acestei linii bugetare. Mulțumesc, dragi colegi! După ce am ascultat aceste observații pertinente, vă propun, așa cum sugerează raportorul, să votăm în bloc bugetele rectificative numărul 5 și 7. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Vă mulțumesc. E o majoritate vastă. Încă o dată, nu este un vot cu valoare juridică sub rezerva precizărilor făcute de raportor. Transmitem un mesaj important. Am fost invitat la un dejun de lucru de către Coreper și voi avea ocazia să transmit anumite mesaje Coreperului cu privire la procedura bugetară 2011 și cu privire la crearea acestui mecanism și perspectivele financiare. Raportorul este în formă și beneficiază de încrederea Comisiei pentru Bugete și ar putea poate să ne uh, prezinte transferurile. Monsieur le rapporteur. Domnule raportor. Foarte pe scurt, transferurile. Da, domnule președinte. Dacă nu mă înșel, avem 5 cereri voi sintetiza spunând că Nu am nimic împotrivă a 19, 23, 25. Nu sunt controversate și sunt susținute de raportor. De fapt, aproape același lucru pot spune în ceea ce privește 27. Însă suntem puțin nemulțumiți de partea Consiliul nu acordă credite de plăți adecvate și contează întotdeauna pe dorința noastră de a susține aceste cereri de transferuri. De obicei, susținem aceste cereri și vom uh, susține aceste cereri, nu am obiecții. Cea mai nouă este 35 și este o urgență. a intervenit acum câteva zile. E vorba despre 40 de milioane pentru a susține Palestina. Este o cerere urgentă și ar trebui să fim uh, flexibili și să acționăm rapid și noi. Am încheiat, domnule președinte, și sunt gata să propun votarea în bloc a celor cinci transferuri. dacă nici celelalte grupuri politice nu au obiecții. Mulțumesc, domnule raportor. Erau niște, ine, niște neclarități în Cobun News. Dumneavoastră ați menționat numerele corecte 19, 23, 25 și 27 care sunt în dosarul dumneavoastră, plus 35, care, după cum a indicat raportorul, se referă la un uh, sprijin uh, suplimentar pentru autoritatea palestiniană și UNRWA, în urma audierii de ieri um, la care a participat domnul Fayad. Suntem de acord, deci, împotriva numerelor și raportorul propune un vot în bloc. Există obiecții? Nu sunt obiecții. Cine este pentru aceste cinci transferuri? Mulțumesc. Cine este împotrivă? 3 împotrivă, abțineri. Nu sunt abțineri. Vă mulțumesc, domnule raportor. Încă o dată beneficiați de încrederea comisiei noastre. Las. Domnule președinte, îmi cer scuze că intervin, însă vreau să mai prelucrăm un transfer, și anume numărul 16. Uh, ultima oară l-am adoptat, era vorba despre studii și uh, s-au pus următoarele întrebări la care s-a dat și răspunsul Um, de către domnul Joan Jean, care v-a scris dumneavoastră. Însă doresc să mai întreb încă o dată Comisia vis-a-vis -vis de acest punct, pentru că uh, vă amintiți că a fost vorba atunci despre uh, mobilele de la Ikea și despre um, 155 de milioane pentru studii în domeniul tehnologiei informației. Și acum Comisia ne spune că toate aceste lucruri ar fi fost numai vorbărie goală și le retrage pur și simplu de pe listă. Deci, în felul acesta, um, în perioada 2005-2008 uh, avem am redus numărul de studii cu mai mult de 1500. De aceea, uh, eu mă întreb în ce măsură putem avea încredere în comisie și cum putem să înțelegem toate aceste lucruri. Pentru că, până la urmă, cum procedăm? Retragem pur și simplu niște uh, lucruri de pe această listă. Mă întreb dacă aceste informații sunt într-adevăr credibile, dacă au fost verificate de cineva și dacă acestea erau studii și erau uh, și se găseau la titlul bugetar studii, deci erau profesor niște cheltuieli pentru aspecte informatice, atunci aș vrea să știu cum de au putut să fie retrase. Pentru că dacă uh, stabilim că ceva sunt studii, dar până la urmă se dorește că nu sunt studii, aceasta este o încălcare a um, legislației bugetare. De aceea mă întreb cum stau lucrurile și aș vrea ca aceste aspecte să fie clarificate. Merci, Inge. C'est une question. Mulțumesc, Inge. Este o um, întrebare pertinentă. Comisia a notat uh, și poate să vă răspundă oral sau în scris după ședință, pentru că mai avem încă multe aspecte de discutat uh, pe ordinea noastră de zi de astăzi și dacă răspunsurile Comisiei nu vă convin, Inge, vom pune acest punct pe ordinea de zi a următoarei ședințe. Laslo, uh, se bucură pentru că poate să plece în vacanță, a făcut treabă bună. Acum mă întorc spre celălalt raportor care are transferul de prezentat. E vorba de Vladimir Manca. Mai multe transferuri. Vă rog, domnule raportor, dacă vreți să ne le prezentați. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, mai multe transferuri. Mai multe decât uh, din document chiar, din documentul pe care l-am primit, la ultima ședință am spus că întregul pachet privind rezerva um, orizontală uh, pentru traduceri va fi rezolvat astăzi. În acest domeniu, poate colegii își aduc aminte de faptul că am creat o rezervă orizontală de 5% pentru că Curtea de Conturi în 2006 a aflat că există rezerve imense în cooperarea interinstituțională în ceea ce privește traducerile și majoritatea instituțiilor, când nu mai au capacități, se adresează unor traduce, traducători externi fără uh, să verifice dacă există rezerve de traduceri în alte instituții. De aceea am hotărât să dăm 5% pentru rezervă și doar când după ce instituțiile dă, uh, demonstrează că au folosit mai întâi această rezervă, apoi doar pot să facă uh, apel la traducători externi. Am uh, studiat situația și se pare că această cooperare între instituții s-a îmbunătățit Există mai multe instrumente care ajută să se îmbunătățească eficiența traducerilor, de exemplu Euromis, care este uh, o bază de date imensă cu expresii, propoziții și chiar uh, fraze întregi folosite în documentele traduse. Recomand uh, să dizolvăm am rezervat, dar am aflat că există și o problemă. Poate vă duceți aminte, dragi colegi, că de multe ori discutăm despre um, transferuri, dar se folosesc doar două limbi. Aceste documente sunt disponibile doar în franceză și engleză. Și dacă s-au adoptat anumite documente în limba respectivă, apoi acestea sunt traduse mai târziu în toate celelalte limbi. uneori nu le avem la dispoziție doar pentru că nu există capacități de traducere a acestor documente. Nu știu cum să putem rezolva această problemă. Poate o putem rezolva în bugetul pentru 2011, pentru că, sincer, nu este o practică prea eficientă și nu se folosesc eficient capacitățile. Aceasta este, într-adevăr, o problemă. Ce să facem cu aceste traduceri care nu sunt necesare? nu trebuie să folosească rezerva. Rezerva este pentru ECOSOC, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și dacă LASLA este de acord, poate partea alocată Comisiei din această rezervă ar trebui um, dizolvată sau uh, să, să nu mai existe. Trebuie să discutăm și despre eficiența traducerilor în Parlamentul European. Voi asculta acum observațiile colegilor. Uh, Laszlo, monsieur le Domnul raportor Laslo Surian, sunteți de acord cu ceea ce propune colegul Manca și anume de a se renunța la rezerva de 5% care se aplica orizontal Parlamentului, Comisiei, Consiliului Economic și Social și Comitetului Regiunilor? și corespunde a transferului 23 de la comisie. Sunteți pentru. Putem vota atunci aceste lucruri? Deci e vorba de renunțarea la această rezervă orizontală. Cine-i pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri? Nu mulțumesc. Deci așa vom face. Din câte am înțeles, domnul raportor Manca mai are trei solicitări de transferuri, șase, șapte pentru Parlament și trei pentru Curtea de Justiție. Vă rog, domnule raportor. Anu, pan predseda, zaczniemy presuną. Așa este, domnule președinte. Vom începe cu numărul 3 pentru Curtea de Justiție. Pentru că numărul transferurilor bancare a scăzut în țările zonei euro, Curtea Europeană de Justiție a economisit 11.000 de euro, dar are nevoie de acești bani pentru consiliere um, juridică, pentru că nu am putut estima bine sumele pentru acest aspect în trecut și există câteva uh, cauze în fața curții pentru care este nevoie de consiliere juridică și cei 11.000 de euro uh, pot fi folosite în acest scop și cred că trebuie să fim de acord cu acest transfer pentru Curtea de Justiție. Mulțumesc! Deci, deci raportorul nu propune să negociem cu Curtea de Justiție ca Um, să ne facă și ea un favor și să ia decizii întotdeauna în favoarea Parlamentului, glumește domnul președinte. Um, atunci uh, să pun votului acest transfer. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri? Vă mulțumesc! Um, acum transferurile 6 și 7 pentru Parlamentul European. Poate domnul raportor poate să ni le prezinte împreună și apoi să le votăm împreună. Am prețudat hlasovali o nich ai spolu. Uh, Domnule președinte, putem să le votăm împreună? E, mai întâi avem uh, un transfer în ceea ce privește uh, tehnologiile informaționale, informati, deci tehnologia informatică pentru Parlament. Eu uh, am uh, cerut în numele biroului 8 milioane rezervă pentru tehnologiile informației și dacă se pregătește o strategie pentru um, aceste tehnologii și biroul uh, aprobă strategia, Uh, vom renunța la rezervă. 6 milioane din cele 8 milioane este suma despre care discutăm astăzi. Eu cred că s-au îndeplinit condițiile și de aceea putem renunța la această rezervă astăzi. Deci vorba de 6 din 8 milioane. Celălalt transfer e vorba de 6,2 milioane de euro. E vorba de suma pentru salariile uh, staffului uh, uh, pentru creșterea acestora și deci propun să sprijinim acest uh, aspect. Dacă sunt întrebări, avem experți alături de noi pentru a ne explica, de a mai, de a da mai multe explicații dacă doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, nu sunt întrebări. Atunci votăm cele două um, transferuri împreună, domnule raportor. Foarte bine, deci Supun la vot propunerile raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Nu sunt. Atunci așa vom face. Se adoptă. Cred că am uh, discutat toate transferurile și atunci vă propun să trecem la un alt vot. La solicitarea doamnei Monica Holmeier, punctul 25, din politica imobiliară a tuturor instituțiilor. După cum știți, sunteți acum obișnuiți cu procedura conform articolului 179 liniatul 3, conform căreia de fiecare dată când o instituție are un proiect de achiziție imobiliare, uh, Comisia pentru Bugete trebuie să se pronunțe să spună dacă își va exprima avizul sau nu. Deci asta este o primă fază. Doamna Holmeier ne va spune, ne va vorbi despre un proiect care se referă la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor de la Stockholm. Dacă consideră că nu e treaba noastră sau dacă consideră că poate să pună o problemă această chestiune și trebuie să fie treaba noastră. Deci îi propun să ne prezinte pe scurt avizul dânsei, uh, punctul dânsei de vedere și dacă dorește să ne ocupăm de acest subiect, atunci discuția pe fond va avea loc data viitoare. Adaug și spun acest lucru și pentru procesul verbal și pentru instituția respectivă, Procedura, conform articolului 173, ne impune termene destul de stricte, pe care nu le vom putea respecta având în vedere uh, perioada de timp dintre astă, ședința de astăzi și următoarea noastră ședință. Dar există un acord între instituții care uh, prevede că uh, vacanța de vară nu contează. Deci, la termenul prevăzut se adaugă perioada de vacanță. Pentru Parlamentul European vacanța este lungă, nu e așa? Uh, acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei raportor Monica. Vă rog. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte foarte exacte pe care le-ați spus. Este vorba, de fapt, despre o clădire a a agenției ECDC, care se preocupă de um, întrebări precum prevenția și controlul bolilor. Este una dintre agențiile care a fost înființată în anul 2005 și de atunci s-a extins destul de mult. Acesta este unul dintre punctele pe care vreau să-l abordez imediat, pentru că avem foarte multe agenții care se extind, se dezvoltă foarte mult și noi nu avem controlul asupra acestui lucru, nu știm de ce și cât cresc. Această agenție um, va crește uh, destul de mult, așa încât până în 2011 va ajunge să aibă 400 de angajați și pentru aceasta este nevoie de loc. Pentru a descrie concret proiectul, uh, se intenționează închirierea unor spații suplimentare în locația în care există și acum agenția, în apropierea Universității de la Stockholm. Aici se va construi o nouă clădire de către uh, proprietar. Acesta este academicianul Hus și uh, este uh, și această zonă uh, ține de uh, proprietățile Suediei. Uh, cele două clădiri vor fi uh, legate între ele printr-o uh, punte de sticlă. Din anul 2008 uh, s-a început cu închirierea unei de-a doua clădiri. Uh, Comisia pentru bugete nu a fost implicată în această tranzacție, însă a fost încheiat un contract care merge până în anul 2018, iar dacă cumva dorim să renunțăm la acest contract uh, și să construim o altă clădire sau am fi putut alege o altă clădire pentru că dar acest lucru acum nu mai este posibil pentru că suntem într-o situație în care suntem obligați să rămânem în clădirea actuală. Dacă cumva alegem o altă clădire, am putea fi sancționați și uh, va trebui să plătim chiria mai departe până în anul 2018. Acestea sunt prevederile contractuale. Situația este oarecum neplăcută pentru că decizia noastră uh, este condiționată. Nu prea putem să luăm alte decizie cu care să fim de acord pentru că asta ar însemna 8 ani de zile să plătim chirie suplimentare pe lângă cea sau pe lângă costurile unei noi clădiri. Deci, uh, până la urmă, nu prea avem spațiu de manevră și nici posibilitatea de a ne uh, răzgândi în ceea ce privește decizia noastră. Acesta este un punct referitor la care trebuie formulat un aviz care să explice clar cum stau lucrurile și, de asemenea, să menționeze problemele pe care le-am avut la alte agenții și de asemenea să spună că așa ceva nu este acceptabil. Nu putem să fum, fim puși în uh, fața unei situații în care să nu mai putem schimba nimic. Acest lucru s-a întâmplat uh, destul de des uh, Comisiei pentru Bugete și cred că ar trebui să stabilim uh, în scris lucrurile și să spunem că așa ceva nu este acceptabil. Pentru a discuta acum despre costuri, în uh, din 2009 am avut costuri de 1,6 milioane, medii chiria medie pe metru pătrat de 197 de euro, suprafața este um, de uh, aproximativ 800 de metri pătrați și în prezent avem 297 de angajați. Contractul de închiriere durează până în 2018 și dacă nu se renunță la acest contract cu un an înainte de încheierea lui oficială, contractul mai continuă alți trei ani suplimentari. Dacă este să ne gândim la construcția noi clădiri, uh, lucrurile devin oarecum complicate, nu se poate ajunge la o uh, situație care să dureze prea mult. Uh, se dorește încheierea unui, unei, mm, unui nou contract de închiriere cu noua clădire, iar în noul contract va fi introdusă și o clauză de renunțare la contract, astfel încât acesta să fie uh, valabil și contractul să, fie, să se justifice până în anul 2015. Din păcate, până în prezent, în niciunul de con- din contracte nu existase o asemenea de clauză de renunțare la contractul respectiv. Um, Sediul agenției, uh, clădirile în care se găsește aceasta, este uh, bine structurat. S-a încercat reducerea spațiului pentru a deveni mai uh, economic, iar pe viitor dorim um, să nu mai cheltuim atât de mulți bani. Se vor aloca din 2014 fonduri suplimentare, vor fi nevoie de 2,9 milioane de euro, iar uh, chiria medie va crește la 236 de euro pe metru pătrat de la 197 cât este acum. Numărul de angajați va crește probabil uh, de la uh, cât este acum la aproximativ 400 de angajați. Sfârșitul construcției este prevăzut pentru anul 2013, probabil din 2014 va fi închiriată această nouă clădire. Noua chirie medie va fi de 236 de euro pe metru pătrat și iată că ne confruntăm cu o a doua problemă. Agenția în sine uh, stabilește media chiriei, care este uh, în zona respectivă de 2500 de coroane suedeze. Deci prețul mediu în coroane suedeze e pe la 2500-2300 de coroane medii. Deci, conform măsurătorilor agenției, noi ne aflăm cu chiria plătită undeva la limita superioară. Dacă este să ținem cont de expertivele specialiștilor, și anume a unei uh, agenții imobiliare uh, renumite. Informațiile de la Civil Richard Ellis, această companie imobiliară, ne spun că această chirie pe care o plătim se află deasupra limitei chiriilor care se plătesc în zona respectivă. Aceasta este de asemenea o problemă pentru că, în fine, ar trebui să tratăm cu un ochi critic această chestiune. Din acest motiv, propun ca, la modul general, ă, până în septembrie să elaborăm un aviz care să ajungă la toți coraportorii astfel încât să explicăm comisiei foarte clar cum stau lucrurile cu agențiile, pentru că mereu situațiile se complică, de multe ori licitațiile nu sunt uh, desfășurate în mod corespunzător sau de multe ori uh, ne întâlnim cu încălcări ale legislației, de exemplu statul suedez construiește pentru noi o clădire, sigur clădirea va fi foarte frumoasă, însă nu este în ordine ca chiria să fie mai mare decât chiria uh, plătită ca preț maxim în zona respectivă. Sigur, trebuie să vă gândiți că clădirea este într-adevăr una grozavă, economică, economică, uh, se mm, investește în tot ceea ce înseamnă protecția mediului, însă, în fine, modul în care s-a procedat este lipsit de coordonare. Um, acest lucru se întâmplă mereu în ceea ce privește agențiile, de aceea doresc să redactăm un aviz și rog uh, Comisia să își exprime acordul în acest sens, astfel încât septembrie să avem un aviz pe care să îl discut și pe care să-l trimit în mod corespunzător și raportorilor. Uh, Mulțumesc pentru acest raport foarte precis. Anjensen vrea să pună o întrebare. Nu, nu pun o întrebare. Susțin, o susțin pe raportoare. Cred că a făcut o treabă foarte bună. Și e bine că există un chestionar pentru că toată lumea va ști despre ce este vorba. Experiența mea, ca și experiența doamnei Omeyer, este că situațiile de acest gen se repetă și ar trebui să avem o abordare generală, de principiu să ne dăm avizul asupra acestei chestiuni și în același timp să stabilim principiile de bază, care sunt uh, principiile uh, cu care lucrăm și în uh, Comitetul Interinstituțional asupra agențiilor. Cred că e valabil pentru toate instituțiile și clădirile. Cred că e o inițiativă foarte bună pe care o susțin. Mulțumesc, An domnul uh, Bocros. Foarte pe scurt, pentru că le susțin pe Aniensen și pe Monica Olmeier. Atunci când uh, ne ocupăm de chestiuni imobiliare, constatăm că există nereguli. Operațiunile nu sunt deloc transparente Cred că putem uh, vorbi despre probleme destul de serioase și putem spune că banii Uniunii Europene nu sunt cheltuiți în mod eficient. Ar trebui, deci, să ne angajăm hotărât pe drumul propus de raportoare, să ținem cont de faptul că discutăm despre fonduri imense și dacă nu sunt cheltuite în mod uh, înțelept și eficient, suntem direct responsabili din punct de vedere politic de acest lucru. Mulțumesc, domnule Bocros. Cred că, într-adevăr, raportoarea noastră are de plină dreptate și ar trebui să se pună problema generală și se pune problema în cadrul grupului interinstituțional asupra agențiilor. De fiecare dată când vorbim despre prevenția bolilor, ne aflăm într-o situație dificilă, pentru că fie sunt din ce în ce mai multe boli și trebuie să se pună deoparte de tot mai multe fonduri sau sunt din ce în ce mai puține boli și atunci asta arată că agenția e eficace și trebuie să îi se aloce fonduri. Acum câțiva ani, pe Bulevardul Champs-Élysées la Paris, uh, era un uh, uh, umorist care vindea o, uh, un praf alb și spunea că e pentru îndepărtarea elefanților. Și oamenii spuneau, păi la ce servește, că nu sunt elefanți pe Champs-Élysées? Și el a răspuns, păi vedeți cât de eficace este praful acesta. Raportorul nostru propune, deci, să ne dăm avizul și să votăm, așadar, sugestia raportoarei. Cine este pentru sugestia raportoarei? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Doamna Olmaier ne va da un aviz. Timpul trece, dragi colegi, timpul trece. Avem un raport al domnului Calfin înainte de a încheia cu Reimer Böge. Este vorba despre temeiul juridic pentru banane. Trebuie să ne dăm un aviz asupra temelor juridic pentru banane. Este destul de urgent pentru că trebuie să adoptăm avizul pe 13 septembrie și aș vrea să îl rog pe domnul Calfin să ne prezinte foarte pe scurt propunerea domnului sale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un regulament cu privire la schimbarea legislației referitoare la țările producătoare de banane mai degrabă decât bananele, există două aspecte în privința cărora vă atrag atenția. În primul rând, cred că avem motive întemeiate de a lua această decizie, pentru că Uniunea Europeană sprijină de mulți ani țările ACP, țările exportatoare de banane, Și, la un moment dat, anumite țări au atras atenția OMC-ului în privința acestui sprijin, afirmând că sprijinul acesta acordat de Uniunea Europeană contravine principiul națiunii cele mai favorizate. OMC-ul a hotărât că, într-adevăr, Uniunea Europeană încalcă principiul națiunii cele mai favorizate și, începând cu anul acesta, Uniunea Europeană nu mai poate acorda stimulente fiscale țărilor producătoare de banane. De ani de zile, aceste țări încearcă să-și schimbe economiile și se pune problema dacă continuăm uh, poziția. Din cauza deciziei OMC-ului trebuie să găsim un alt mod de a sprijini aceste țări. A doua problemă intervine odată cu propunerea Comisiei și Consiliului în privința finanțării acestei activități. Consiliul respinge și e vorba despre o decizie luată pentru următorii trei ani, până în 2013. E vorba despre o sumă de circa 150 de milioane de euro. Consiliul refuză utilizarea oricărui instrument de flexibilitate, oricărui mecanism de flexibilitate pentru susținerea acestor măsuri. Propunerea Comisiei este de a utiliza un uh, mix între restructurarea fondurilor, rezervele și instrumentele de flexibilitate. Și ultima opțiune contravine deciziei Consiliului. Trebuie să ne dăm uh, avizul în privința abordării acestei chestiuni. Și există două opțiuni. Prima opțiune. Dacă era o activitate previzibilă, nu ar, trebui să, nu ar fi trebuit să se folosească instrumentul de flexibilitate, însă Comisia ar fi trebuit să includă măsuri de sprijinire a țărilor acestora în uh, buget, având uh, știință de decizia OMC. Ori Comisia nu a făcut acest lucru. Comisia propune să se continue finanțarea în afara procedurii bugetare obișnuite. Deci fondurile nu sunt prevăzute în buget. Dacă folosim regulamentele cu privire la mecanismul de flexibilitate și trebuie să folosim aceste reguli pentru că e vorba despre o măsură neașteptată. Există o contradicție între propunerea Comisiei și decizia Consiliului, însă în acest caz, pentru că Consiliul este împotriva folosirii instrumentelor de flexibilitate. Și noi trebuie să facem o propunere și vă propun să trimitem înapoi Comisiei propunerea pentru ca Comisia să o rescrie și să propună o altă distribuție a sursă de finanțare. Dacă se stabilește că e un eveniment neașteptat, trebuie să fie acoperit de mecanismul de flexibilitate. Nu ar trebui să se restructureze fonduri, să se redistribuie fonduri sau să se folosească marje care sunt oricum foarte mici. Știu că nu va fi o propunere ușor de acceptat de către Consiliu, însă, încă o dată, Um, e în joc consecvența poziției Parlamentului, pentru că până acum am avut o abordare principială, am spus că dacă intervine un eveniment în afara procedurii bugetare, trebuie să intervină mecanismul de flexibilitate. Dacă s-ar fi anticipat acest eveniment, suma ar fi fost inclusă în buget. Comisia trebuie deci să negocieze din nou cu Consiliul și trebuie să ne Uh, propună cum se pot distribui fondurile. Trebuie să rugăm Comisia să acționeze cât mai repede, pentru că jumătate din suma prevăzută pentru a ajuta țările ACP, producătoare de banane, trebuie să fie transmisă în acest an, trebuie să fie stabilit în acest an. În caz contrar, se pune sub semnul întrebării întregul mecanism de sprijin pentru aceste țări. Am discutat despre acest uh, lucru cu Laszlo Șurian, cu Reimer Böge. Am discutat și despre alte două decizii pe care trebuie să le luăm în acest an și propunerea aceasta este conformă poziției Parlamentului. Deci, pentru a sintetiza, cerem Comisiei să ne prezinte noua propunere să stabilească un mai bun echilibru și dacă este o măsură neașteptată să folosească mai degrabă mecanismul de flexibilitate decât să redistribuie fonduri și în plus nici nu știm care sunt fondurile pe care vor să le uh, redistribuie pentru această măsură. Mulțumesc! Am vorbit despre banane de mai multe ori. Acum uh, cojim banana pornind din celălalt capăt. De fapt, suntem în mijlocul unui conflict cu Consiliul și Comisia este la mijloc. Pentru că pozițiile de plecare sunt următoarele. Parlamentul își dorește o finanțare în proporție de 100% din instrumentul de flexibilitate, Consiliul își dorește o finanțare în proporție de 100% prin redistribuire și Comisia a făcut o propunere care era undeva la mijloc însă propunerea aceasta, care se situează la mijloc, nu ni se pare echitabilă. Deci suntem într-un conflict. După cum amintea raportorul, dorim să se ajungă rapid la o soluție. Nu vrem să câștigăm timp în detrimentul țărilor care beneficiază de acest ajutor. Parlamentul susține acest ajutor, susține și modalitățile acestui sprijin și cuantumul acestui sprijin nu este contestat și vrem să se adopte calendarul cât mai rapid cu putință. Nu vrem să câștigăm sau să pierdem timp. Vrem să se ajungă la un mod de finanțare care ni se pare acceptabil. An a cerut cuvântul. Sunt de acord cu președintele că nu vrem să tergiversăm lucrurile, nu avem interes să tragem de timp. Vrem, din potrivă, să ajungem cât mai curând la o soluție, pentru că aceste țări au nevoie de fonduri. Sunt de acord cu poziția domnului Calfin. Cred că aceasta este cea mai bună cale de urmat și este clar că fie ar fi trebuit să fie înscrisă suma în buget, fie este o sumă uh, neanticipată și atunci trebuie să folosească instrumentul de flexibilitate. Comisia găsește întotdeauna transferuri de la proiectele pilot și acțiune pregătitoare. Uh, procedează mereu la fel. Aici uh, vorbesc despre programul pentru Marea Neagră și um, programele legate de medicină. Am observat de asemenea că o sumă mare este luată din suma înscrisă la protocolul pentru zahăr. Dăm bani producătorilor de zahăr pentru că și-au pierdut din cote în urma liberalizării și acum transferăm din banii destinați acestor țări către țările care pătru banane. Mă întreb de ce nu s-au cheltuit banii aceștia. Susțin poziția domnului Calfin, însă aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu fondurile destinate țărilor producătoare de zahăr. Mulțumesc, An. Într-adevăr, ar fi bine ca o Comisia să ne răspundă la acest punct. Domnul Bocros, cred că problema este chiar uh, mai profundă. E foarte important, într-adevăr, că OMC-ul a decis clar că acest tip de ajutor care era destinat țărilor ACP, care au fost țări, uh, au fost colonii franceze sau britanice, nu colonii spaniole. Anumite țări au beneficiat, altele nu. Deci, uh, ideea nu este să vedem cum se pot redistribui banii altfel, ci să spunem că punem capăt acestui mecanism. Însă dacă există o țară care are nevoie de sprijin, trebuie să evaluăm cazul acestei țări în uh, în, uh, separat. Fie că e vorba despre zahăr, banane, orez sau altceva. Și în felul acesta rezolvăm două probleme. Sursa de finanțare, ce sursă de finanțare folosim și ce altă problemă, aceea că trebuie să respectăm pe deplin reglementările OMC. Mulțumesc, uh, stimate coleg, însă trebuie să ținem cont de acordul care a fost încheiat. Nu putem să punem sub semnul întrebării detaliile acestui acord. Putem fie să-l acceptăm, fie să... Domnul Gărenț, care este raportor pentru această chestiune în comisia noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că repet cele spuse anterior și îmi cer scuze în acest caz. M-am dus la Comisia pentru Afaceri Externe pentru a prezenta un raport acolo și am lipsit din sală o vreme raportul acesta este de acceptat sau de respins. Există, de fapt, două acorduri. Un acord comercial, care pune capăt unei situații conflictuale, care ar fi trebuit uh, soluționată în uh, uh, Tribunalul de Soluționare a Litigiilor de pe lângă OMC și ce putem face este să încercăm să găsim o soluție, asta mi se pare opțiunea cea mai rezonabilă sau rămânem într-o situație conflictuală și tribunalul va stabili politica în locul politicienilor. Cred că cea mai bună soluție este prima. În ceea ce privește acordul, este clar că reducerea taxelor vamale pentru importul bananelor din țările non-ACP va avea un efect asupra producătorilor ACP. Vorbim despre o reducere de circa 40 de euro la tonă pentru importul de banane, în special din țările din America Latină. Stimate coleg, îmi cer scuze, raportorul ne-a prezentat deja chestiunea și avem o ordine de zi foarte încărcată. Poate că ați putea pur și simplu să exprimați uh, opinia dumneavoastră, ne-ar ajuta foarte mult. În două cuvinte, Sunt raportor pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, care se referă la compensațiile la care au dreptul țările care sunt uh, prejudiciate, de acest nou acord. E vorba despre o sumă care va fi împărțită între aceste țări. Comisia va repartiza fondurile și în funcție de capacitatea de absorție a fiecărei țări în parte. Comisia va negocia fie un acord de sprijin bugetar, fie un acord de sprijin bugetar sectorial sau va aloca aceste sume sub forma unor proiecte sau programe. În orice caz, încercăm să ținem cont de preocupările țelor lezate. Am făcut câteva observații în această privință. Am comandat un studiu cu privire la itinerarul bananelor. De ce? Pentru că vrem să știm cine primește ce sume de la stadiul producției până la stadiul consumului final. Și am constatat un lucru destul de interesant. În țările ACP, producătorii primesc 1,5% din prețul pe care îl plătesc consumatorii europeni dincolo de aspectul bugetar. Deci, susținem această compensație de 90 de milioane de euro repartizată pe patru ani, însă trebuie să punem și problema repartizării banilor generați de producția și vânzarea de banane și de aceea am uh, recomandat o discuție în cadrul filierei bananelor pentru a vedea dacă nu am putea să găsim mijloace, să găsim măsuri de, pentru a uh, îi remunera mai mult pe producătorii de banane. Un alt aspect care mi se pare important, trebuie să ținem cont de perioada istorică pe care se bazează compensațiile și perioada aceasta nu trebuie să fie prea lungă, trebuie să fie destul de realistă. Și, în sfârșit, împărtășim punctul dumneavoastră de vedere în privința faptului că trebuie să acționăm rapid pentru că trebuie să obținem rezultate. Țările lezate așteaptă un răspuns rapid și chiar dacă vrem să ne apărăm principiile în ceea ce privește monitorizarea bugetului comunitar, trebuie să încercăm să ne grăbim uh, încet pentru a da satisfacție țărilor ACP. Acestea au fost cele câteva observații pe care voiam să le fac. Mulțumesc, drag coleg! Ultimul orator înscris este Laszlo Shurian. Uh, eh, Mr. Chairman, I think that... Domnule președinte, suntem aici la Comisia pentru Bugete și treaba noastră principală este să găsim o soluție, o problemă. Ceea ce am făcut până acum a fost să transmitem un mesaj politic. Nimeni nu își închipuie că până la urmă vom reuși să finanțăm totul pentru uh, instrumentul de flexibilitate. Trebuie să spun că eu am spus că 100% trebuie să vină din flexibilitate, dar aceasta este o uh, reacție uh, la o inepție a Consiliului care a spus că zero, niciun ban nu trebuie să vină de la flexibilitate. După cum a spus și An, s-au folosit liniile uh, absolut inacceptabile din punctul nostru de vedere. De acolo au vrut să se ia bani și chiar proporția flexibilității a fost prea scăzută, după părerea noastră. Deci, ceea ce putem face este următorul lucru. Problema este că avem un așa numit acord internațional care a fost încheiat fără să informa autoritățile bugetare. Deci este o problemă care trebuie rezolvată pe termen lung, ca să nu mai apară aceeași problemă de mai multe ori. Este un obicei al Comisiei să înceapă lucruri, să inițieze lucruri fără o bază bugetară clară. Acest lucru este inacceptabil. De aceea ne aflăm acum în așa numita fază de făcut uh, zgomot, gălăgie. Uh, pentru a avansa puțin, Sper că comisia este reprezentată în sală și cineva ne ascultă. Dacă se propune ceva, ceea ce comisarul a spus, a menționat în trilog, atunci am fost împotriva acestei, acestui aspect, pentru că principiul era să, fim, să cădem de acord asupra întregului pachet sau în legătură cu nimic. Uh, domnul Lewandowski a propus să fim de acord cu partea care nu implică fonduri mai întâi. În trilog, n-aveam voie să accept așa ceva. Dar, dacă nu există spațiu de manevră în următoarele luni, cred că putem accepta o soluție intermediară, nu pentru întreaga sumă, de 75 de milioane, dar pentru o parte rezonabilă a acesteia, de pe linii bugetare care nu sunt foarte problematice. Dacă comisia noastră va sprijini acest aspect, acesta va fi un mesaj de bunăvoință din partea dumneavoastră, să spunem că nu dorim uh, să pierdem vremea, că dorim să plătim aceste sume, dar sunt doar vorbe. În practică s-a oprit totul deocamdată. Deci, pentru a da dovadă de bunăvoință, dacă ni se face o propunere satisfăcătoare, eu ca raportor, din punctul de vedere al bugetului, nu voi fi împotriva ideii. Dar, bineînțeles, procesul privind temeiul juridic va continua, astfel dăm dovadă și de bunăvoință din partea Parlamentului, dar este trebuie să spunem foarte clar, cum putem avea un acord internațional fără temei juridic? Uh, e ridicol acest lucru. Acest lucru face rău imaginii Uniunii Europene de a avea acorduri internaționale și apoi dificultăți uh, la plăți. Deci, pentru a preveni astfel de situații, uh, trebuie să facem ceva. Este foarte important să facem ceva. Și aceste 75 de milioane reprezintă o parte din acord. Dacă până la sfârșitul anului nu respectăm obligațiile, atunci vom încălca acordul. Și cine devine? Sunt sigur că nu Comisia pentru Bugete, pentru că nu noi am uh, creat această situație, dar flexibilitatea noastră este sau legată cu, de instrumentul de flexibilitate și putem fi eventual flexibili dacă nu se afectează direct liniile care sunt absolut prioritare pentru Parlament. Iată ce am vrut să adaug dez- la dezbatere. Și, deci, pot să dau dovadă de puțin mai multă flexibilitate decât până acum pentru ca lucrurile să avanseze, dar nu cred că această poziție a Consiliului va fi vreodată acceptabilă pentru noi și um, am sprijin, nevoie și de sprijinul dumneavoastră pentru a afirma foarte clar acest lucru. Mulțumesc, domnule raportor. au auzit cu toții um, cei care reprezintă celelalte instituții um, faptul că dumneavoastră ați întins mâna celorlalte instituții, uh, deci ați făcut un gest. Ne vom opri aici în legătură cu acest subiect. Ați văzut raportul scris și ați, afla, ați auzit observațiile raportorului. Uh, termenul pentru amendamente este 15 iulie, ora 12 și în principiu ne vom adapta avizul pe 13 septembrie, bineînțeles, sub rezerva ceea ce se va întâmpla până acum, până atunci. Și având în vedere ceea ce am spus și ceea ce ne-a propus raportorul, și așa cum a amintit și domnul Surian, în legătură cu ceea ce a spus la trilog domnul comisar pentru buget, este foarte posibil să, ca comisia să ne facă altă, altă propunere pentru a putea lucra pe o bază mai acceptabilă. Ne vom putea opri aici. Domnule raportor, vă mulțumesc. Atunci, am păstrat uh, apoteoza pentru sfârșit. Reimer Böge ne va prezenta toate celelalte puncte de pe ordinea de zi pe care le-am lăsat pentru sfârșit. Este o dezbatere pe care vom avea imediat înainte de întâlnirea în camera cu ministrul Watley. Deci, perspectivele financiare, pachetul de la Lisabona, midterm review, viitorul bugetului european, Reimer. Ja, vielen Dank. Ich kann es Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi voi fi uh, destul de succint, pentru că nu este vorba despre altceva decât uh, despre a discuta o procedură deja prelucrată în Comisia pentru Bugete și pornind de la dezbaterile referitoare la amendamentele orale înaintate Consiliului și Comisiei, referitoare la Midterm Review, uh, pe care le-am uh, tratat la plenara din iunie de la Strasbourg. În fața dumneavoastră aveți un proiect de raport intermediar. Trebuie să recunosc că inițial am vrut să pun la dispoziția tuturor vineri acest raport, însă, așa cum se întâmplă câteodată în Parlament, um, oficiul pentru uh, de distribuție nu a reușit să distribuie documentele în mod corespunzător. Conform articolului 81 aliniatul 3 există anumite formate în care trebuie să se transmită uh, aceste rapoarte, așa încât am fost oarecum uimit de procedura respectivă și am avut ocazia să discut cu niște colegi din această comisie referitor la posibilități și poziții ale grupurilor parlamentare. Cu această ocazie am auzit păreri interesante și am primit sugestii interesante. De aceea, cred că trebuie să mai adaptăm uh, într-o oarecare măsură lucrurile și să acordăm atenție faptului că prin, această, prin acest format care este uh, prestabilit, format administrativ, trebuie să ne asigurăm că um, vom găsi formularea potrivită și că nu vom devia de la aceasta. De aceea, această amânare temporală și vă rog să mă scuzați, pentru că altfel nu s-a putut uh, proceda. Intenția mea a fost alta, însă acest tip de format trebuie să existe, așa încât uh, așa stau lucrurile. Pe de altă parte, domnule președinte, eu nu uh, mă nu doresc să mi se impună un anumit format, nici măcar de către administrație. De aceea cred că asemenea lucruri ar trebui să fie bine reflectate, ar trebui de asemenea să discutăm despre asemenea uh, standarde și modele la conferința uh, coordonatorilor, pentru că uh, fie că voi, fie că nu, întotdeauna este cineva care dorește să introducă lucrurile într-o anumită structură, însă nu a recunoscut care este mesajul politic uh, care are legătură cu conținutul transmis. De aceea, uh, cred că ar trebui să mai analizăm o dată aceste proceduri uh, de la nivel intern, însă registrat un progres și anume acest oficiu de distribuție va fi inclus în uh, secretariatul comisiilor și astfel se vor dezvolta mai îndeaproape toate aceste structuri și vom obține eventual niște efecte sinergetice, astfel încât să putem adapta procedurile la serviciile noastre și comunicarea să funcționeze mai bine. Am at- cam atât referitor la observațiile preliminare pe care doream să le fac, pentru că am fost puțin uimit de modul în care uh, s-a procedat administrativ referitor la ceea ce prevăzusem eu inițial. Ceea ce intenționăm, în realitate, este ca pornind de la discuțiile de astăzi, să avem posibilitatea de înaintare de amendamente până la 21 iulie, iar comisia să voteze pe 13 septembrie um, și, de asemenea, în plenara din septembrie, a doua plenară, să se voteze asupra raportului. Nu știu dacă vom reuși împreună cu președinția belgiană să uh, avem niște negocieri intense, niște discuții susținute, sau dacă Consiliul uh, nu este încă uh, dispus să învețe de pe urma concluziilor trase de la negocierile pe baza SWIFT. Pentru că, sigur, trebuie adaptate procedurile instituționale în contextul tratatului de la Lisabona, pentru că este vorba aici despre o convenție care nu poate fi convenită decât dacă există acordul tuturor celor trei instituții. De deci, deci, adaptare uh, în contextul tratatului de la Lisabona, o adaptare care trebuie însă să cuprindă și o adaptare politică, nu numai a aspectelor tehnice. Este deci nevoie și de acordul Parlamentului în acest sens, acord uh, oferit cu majoritate calificată. Și din cauza lipsei negocierilor în prezent, uh, este corect să urmăm această cale a unui raport intermediar Doresc însă să mai clarific un aspect și anume la formularea uh, raportului uh, am urmat o anumită idee și anume să transmit, să formulez mesajele cheie care ne preocupă, pe care să le transmit mai departe Comisiei și Consiliului și apoi, într-un pas următor, la începutul lui septembrie, um, să redactăm un document de lucru pe baza acestuia și pe baza discuțiilor care vor avea loc uh, în comisie, să formulăm uh, propunerile noastre referitoare la cadrul uh, financiar multianual, deci să fie înaintate amendamente și să analizăm detaliile, astfel încât să spunem care este părerea comisiei noastre și unde dorim să se modifice propunerile comisiei în contextul consultărilor și discuțiilor care vor avea loc cu Consiliul. De aceea, rugămintea mea să renunțăm la precizările foarte detaliate, de exemplu, câte fonduri dorim să avem pentru Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că trebuie să ne întrebăm uh, de asemenea și de câtă flexibilitate avem nevoie suplimentar la instrumentul pentru flexibilitate și de asemenea ce vrem să obținem până în 2013 în ceea ce privește marjele necesare disponibile și ce costă sau cât costă crearea de rezerve uh, în contextul uh, acestei uh, scăderi a PIB-ului și a flexibilității în utilizarea metodelor de uh, revizuire care nu mai sunt posibile uh, sub forma actuală. Deci toate aceste lucruri ar trebui să fie realizate într-un al doilea pas prin amendamentele înaintate, trebuie să arătăm care este direcția de negociere pe care dorim să o urmăm. Însă cred că acum a, să discutăm acum despre acest lucru ar fi uh, prematur. S-a mai discutat despre simplificarea procedurii um, bugetare. Domnul Surian a abordat acest aspect și întrebarea era ce face comisia, cum sau dacă cum se pune presiunea asupra Comisiei Bugetare, convenindu-se anumite lucruri și îmi imaginez că în ceea ce privește colaborarea mai bună pe viitor, lucrurile mai trebuie adaptate pentru că experiențele din trecut ne arată că nu putem colabora în același fel și pe viitor. Modul în care a lucrat Comisia în ultima vreme uh, nu este unul îmbucurător și acest lucru trebuie amendat pe viitor. M-am concentrat în acest text, uh, pe de o parte, asupra faptului că trebuie să subliniem prin cifrele uh, pe care le menționăm că încercăm să facem față noilor provocări și uh, situației politice europene. Cu toate acestea trebuie să revizuim uh, planificarea financiară multianuală de asemenea, în ceea ce privește procedurile, uh, așteptăm mai mult din partea Comisiei și Consiliului în ceea ce privește colaborarea interinstituțională. Uniunea Europeană trebuie să se echipeze cu suficiente mijloace financiare, să face trimitere de asemenea și asupra faptului că nu este acceptabil ca să există o alternativă la o intervenție privind disciplina bugetară și uh, să există posibilitatea de a fi înlocuită aceasta prin alte forme financiare, fie prin utilizarea anumitor uh, instrumente financiare, Banca Europeană de Investiții sau alte tipuri de activități care să pericliteze procedura comunitară uh, de stabilirea bugetului în Uniunea Europeană. Acest lucru ar putea fi periculos uh, la modul general și particular în ceea ce privește anumite proiecte individuale, dar și în contextul planificării următorului cadru financiar multianual. Aceasta este o provocare în fața căreia ne aflăm, de aceea cred că este important să ne exprimăm părerea vis-a-vis -vis de aceste aspecte în mod clar. Textul arată și care este um, baza noastră comercială, de ce dorim această adaptare politică în contextul tratatului de la Lisabona a cadrului multianual financiar. Parlamentul uh, trebuie să vadă care sunt uh, prioritățile pozitive și negative în ceea ce privește politica bugetară și trebuie să le abordeze în mod corespunzător. Și de asemenea am subliniat că există o serie de provocări ezoterice care nu pot fi reprioritizate sau mutate în altă parte sau um, realizate prin utilizarea instrumentului pentru flexibilitate. Trebuie revizuite uh, mijloacele care există în prezent, altfel nu se mai poate interveni nici în urma unor propuneri ale Comisiei sau Consiliului ne-am întrebat cum putem să ajungem la o perspectivă holistică a bugetului european în legătură cu bugetele naționale, ce înseamnă acest uh, buget uh, raportat la nivelul național și regional. Toate aceste întrebări au fost preluate în text. S-a făcut de asemenea referire la raportul um, care va fi publicat în septembrie și s-a subliniat lucrul că atitudinile contradictorii uh, ale Consiliului și Comisiei ar trebui evitate, fie că este vorba despre acordul privind bananele, fie că este vorba despre alte acorduri. Ne așteptăm ca această discuție referitoare la noile activități, activitatea Serviciului European de Acțiune Externă și așa mai departe, să fie incluse în aceste negocieri, pentru că altfel uh, vom avea uh, trei tipuri de proceduri bugetare chinuitoare în fața noastră și Comisia și Consiliul trebuie să înțeleagă că acest uh, că noi trebuie să colaborăm în mod constructiv, nu să ne chinuim unii pe alții și comunicarea bună reprezintă o bază pentru o comunicare la nivel de bugete și la nivel financiar în ceea ce privește flexibilitatea, rezervele și marjele, și acestea au fost abordate. Cred că trebuie să discutăm mai intens despre aceste lucruri și să ne gândim și în uh, timpul pauzei de vară cum putem să rezolvăm această chestiune dificilă a flexibilității, a reviziei um, și a rezervelor de 0,03% din uh, produsul intern brut. Această flexibilitate trebuie să uh, reprezintă un element de siguranță și nu putem să pierdem în niciun fel flexibilitate. Trebuie ca acest lucru să fie clar dinainte să înceapă uh, negocierile și sper să găsim o cale uh, de ieșire împreună cu o soluție potrivită împreună cu Consiliul și Comisia referitor la aceste marje, rezerve și la standardul de flexibilitate, astfel încât să avem un minim necesar deci este o problemă specială asupra căreia trebuie să mai reflectăm, cel puțin în contextul celor 0,03 din PIB. În ceea ce privește bugetul fictiv, și acesta a fost abordat, s-a adăugat un aliniat care se referă la mecanismul de stabilitate, pachetul privind mecanismul de stabilitate, și preia de asemenea și lucrurile pe care le-am discutat înainte și anume că sigur că recunoaștem că acest mecanism trebuie să intervină și garanțiile trebuie să intre în vigoare și acest lucru se realizează printr-o revizuire ad hoc. Trebuie făcut aranjamente la nivelul uh, politic pentru a avea uh, o cooperare mai eficientă și mai efectivă între instituții și, desigur, să fie dată transparența corespunzătoare, pentru că Parlamentul arată pe marginea acestui exemplu că noi acționăm cât se poate de responsabil în ceea ce privește aceste lucruri și că um, dorim, de asemenea, ca Comisia și Consiliul să preia mai multă responsabilitate atunci când tratează cu Parlamentul European de aceea doresc ca grupurile parlamentare să analizeze aceste lucruri, să înainteze amendamente, pentru că astfel la începutul lui septembrie, înainte de vot, vom avea timp să mai modificăm lucrurile dacă există anumite detalii um, care uh, doresc să fie modificate, putem discuta pe marginea acestora și putem uh, să analizăm cu claritate această uh, linie pe care durăm, dorim să o urmăm să vedem dacă dorim să mai schimbăm propunerea uh, Comisiei referitoare la cadrul financiar multianual. Cam atât, domnule președinte, din partea mea, acest lucru vroiam, uh, aceste lucruri vreau să le spun uh, pentru a explica acest proiect de raport. Yeah. Mulțumesc, dragă Emma, într-adevăr, un explicații foarte precise și lucrurile au fost abordate cu inteligență. Vreau să spun că dacă nu ar fi existat această presiune din partea Parlamentului și mai ales din partea Comisiei pentru Bugete, nici nu s-ar fi făcut un midterm review. Este incredibil acest lucru. La solicitarea Consiliului pe care am sprijinit-o și am uh, uh, insistat asupra ei, uh, s-a cerut acest midterm review în legătură cu perspectivele financiare 2007-2013 și această midterm review ar fi trebuit să abordeze și chestiunea resurselor proprii și eventual și să ne punem întrebări în legătură cu anumite politici comune, cum ar fi politica agricolă comună la solicitarea britanicilor. Deci lucruri foarte precise. Și Consiliul a uitat complet acest lucru și chiar și Comisia a uitat. Și asta ne surprinde și mai tare. Și de fiecare dată când vorbim despre acest lucru, se uită la noi ca și cum e am înjura. E incredibil acest lucru. Dar există mii de motive în plus care nu existau în 2006 pentru a face acest midterm review. Și imensul motiv suplimentar este tratatul de la Lisabona cu noile competențe acordate Uniunii Europene. În 2006 nu exista tratatul de la Lisabona. Proiectul de Constituție vine, ă, tocmai fusese respins și nu putem spera că vom avea un nou tratat și acum avem unul. Și apoi a apărut și criza, nu-i așa? Noua extindere din 2007 și așa mai departe. Domnul Calfin nu era încă printre noi în 2006. Și domnul Calfin dorește și el uh, finanțări. Și dacă nu ar fi existat această presiune politică pe care trebuie să o menținem până la capăt, până în septembrie, uh, s-ar fi făcut mici, mici modificările perspectivelor financiare pentru a finanța un program la care Comisia ține sau un program la care ține Consiliul și îl consideră urgent. Nu. Nu poate să fie serios acest lucru. Nu așa trebuie lucrat. Deci am spus acest lucru cum am putut și, în, și uh, între patru ochi și în public, uh, Comisiei și Consiliului și continuăm să o spunem în mod foarte hotărât și prin acest raport care în procedurile noastre se numește raport intermediar, care este o consecință a întrebării noastre orale. Amintesc calendarul, trebuie să ne grăbim pentru a pune cât mai multă presiune și pentru a ne asigura că Comisia în sfârșit ne va face o propunere, dacă e posibil, chiar în septembrie, oricum cât de curând. Deci vă aduc aminte că pentru acest raport lui Reimer um, Amendamentele trebuie depuse până pe 21 iulie, deci mai aveți câteva zile, dar ați văzut și care sunt uh, recomandările raportorului în legătură cu amendamentele și votul în comisie va avea loc pe 13 septembrie pentru a fi votat în septembrie 2 la Strasbourg. Am câteva solicitări de luarea cuvântului, mai avem 20 de minute la dispoziție. Mai întâi, Ann Jensen. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc lui Aimer pentru răbdare și insistență pentru a nu lăsa baltă această chestiune, pentru că am impresia că tot cerem și nu se întâmplă nimic. Nu există nicio reacție din partea Comisiei sau a Consiliului. Ca și cum am jucat la perete. Ă, mingea tot vine tot înapoi la noi și dar trebuie să continuăm să insistăm sunt de acord cu textul, chiar dacă Reimer uh, l-a prezentat cu destulă umilință. L-am primit târziu, dar cred că, într-adevăr, reflectă discuțiile pe care le-am avut, întrebările orale și altele. Reflectă, arată frustrarea noastră și aș vrea să subliniez uh, un aspect uh, a acestei frustrări. E vorba de proiectul ITAM. Proiectul ITER, mă scuzați. Este o chestiune despre care am discutat mult. Uh, proiectul pentru fuziune. Și Consiliul uh, spune că trebuie să găsim cei 1,4 miliarde de euro, reducând bugetele pentru alte proiecte din programul pentru cercetare. Poate că anul acesta sau în alți ani din trecut nu s-a cheltuit toți banii din programe, dar nu putem fi siguri de acest lucru. Deci, o prioritate majoră din strategia 2020 din punctul de vedere al Consiliului și din punctul de vedere al Parlamentului și reducem bugetul pentru a-l folosi pentru altceva, un alt lucru pe care îl dorim, dar care este mai nesigură, că rezultate sunt mai nesigure. Asta mă îngrijorează și mă îngrijorează de asemenea faptul că în loc să contacteze Parlamentul așa cum trebuie și să ne roage să găsim o soluție, uh, se face presiune asupra președintelui Parlamentului. Este inacceptabil faptul că Comisia nu folosește calea potrivită pentru a aborda aceste lucruri. Și este absolut frustrant faptul că nu ne-a ascultat ce am spus domnului Lewandowski, ci am cerut când am fost uh, de acord, când am confirmat în funcție, i-am spus că am dorit să ni se propună o revizuire, un midterm review, care ne-ar fi ajutat, uh, n-ar fi, aș fi ajutat și comisia pentru a evalua flexibilitatea și posibilitățile oferite pentru ultimii ani din perspectiva financiară. Parcă toată lumea are impresia că noi nu dorim decât să găsim mai mulți bani, de, să depășim pla, uh, limitele maxime, dar, sincer, noi înțelegem situația economică a statelor membre și vrem cu adevărat să continuăm și să evaluăm fiecare program, să vedem unde lucrurile nu sunt, uh, unde nu s-au uh, investit suficienți bani, unde nu merg lucrurile, poate putem să îmbunătățim prioritățile și să găsim soluții. Nu vrem uh, să ne apară tot felul de bucățele și pe aici, pe acolo să abordăm lucrurile în mod segmentat, dar fără ca nimeni să aibă o viziune completă. Sper că Comisia ne ascultă și, va, și reprezentantul Comisiei va transmite mai departe faptul că avem cu adevărat nevoie de acest midterm review și domnul comisar trebuie să ne spună clar de ce Ă, nu ne-a făcut-o încă, pentru că domnul Lewandowski, când a fost confirmat în funcție, ne-a promis acest midterm review și este inacceptabil faptul că încă nu ne-a ă, propus-o. Mulțumesc, An, pentru faptul că ne-ai adus, ai adus într-adevăr aminte că momentul în care l-am audiat pe prietenul Lewandowski, s-a angajat în fața noastră să ne transmite acest midterm review. Rectific. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, Aș dori să fac o rectificare în legătură cu termenele pentru amendamente. Deci, de nu pentru amendamente este 22 iulie, nu 21, pentru că 21 iulie este ziua națională a Belgiei, pe care, care uh, este pregătită deja în piața din fața Palatului Regal cu estrade și Parlamentul va fi închis Doamna Ertie Zabal are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să reafirmăm faptul că avem solicitări serioase, bine fondate, așa cum a spus și colegii. Și în mandatul trecut s-a făcut presiune, am pus și o întrebare orală. Avem acest, acum acest raport, uh, dorim acest raport de etapă și vom insista să primim uh, un răspuns. Cred că trebuie să dăm dovadă de forță în uh, confruntarea cu Comisia și Consiliul și mulțumesc domnului Böger, domnul raportor, pentru modul în care am cooperat pentru a pregăti acest proiect de raport. Îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat să includă majoritatea propunerilor pe care le-am făcut, le-am trimis, pe care le-am trimis pentru a le introduce în acest proiect. Și suntem de acord cu fondul subiectului, poate apar anumite detalii, anumite nuanțe uh, pe care le-am dori și vom depune amendamente în acest sens. Sunt de acord cu dumneavoastră pentru a spune că acest raport trebuie să fie simplu, clar și că nu are rost să introducem în text prea multe detalii pentru ca atitudinea noastră să fie clară. Dar nu sunt absolut de acord cu un lucru. În ceea ce privește suplețea, acesta trebuie subliniată mai, mai clar pentru că acest aspect este fundamental pentru perspective financiare. De aceea aș dori ca în raport să spunem nu doar că nu suntem de acord cu Consiliul în legătură cu nivelul de suplețe din cadrul financiar, dar cred că ar trebui să introducem și o propunere a Comisiei pentru Buget în legătură cu acest nivel de suplețe pentru ca Comisia și Consiliul să înțeleagă exact care sunt intențiile noastre. Cred că vom putea ajunge ușor la un consens pe această temă. Avem nevoie de un raport sprijinit de o majoritate cât mai largă. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Helga Trupel are cuvântul acum. Văd că uh, domnul raportor ne inspiră pe doamne. Domnule președinte, mulțumesc lui uh, Raimar pentru prezentarea raportului său. Voi începe spunând că nu aș fi visat niciodată, ajungând la Parlamentul European și lucrând în această comisie pentru bugete, că va trebui să um, avem un permanent conflict în ceea ce privește aceste competențe interinstituționale. Odată cu uh, tratatul de la Lisabona, în permanență tot ceea ce se convine, tot ceea ce are temei juridic, uh, nu se mai uh, decide simplu, ci există mereu conflicte. Mi se pare enervant oarecum acest lucru, pentru că acceptarea întrebării proiect este dificilă. Este vorba despre o comunicare între cele trei instituții și cred că vom avea probleme și în ceea ce privește acceptarea proiectului de către cetățeni. Am fost uimită de faptul că situația este una atât de proastă, nu m-aș fi gândit la acest lucru, ci um, m-aș fi gândit că um, se, colaborarea între instituții funcționează corect. Reimer a subliniat care este problema cea mai importantă. Mi se pare că este vorba aici despre un eșec politic. Haideți să vedem care sunt uh, și cum se configurează dezbaterile noastre privind uh, bugetul, discuțiile foarte lungi, traducerea în 23 de limbi străine și tot ceea ce presupune această dezbatere. Atunci când am vorbit despre Galileo sau pachetul privind redresarea economică, lucrurile au fost la fel de mult tergiversate. Iar din punctul meu de vedere, această politică a Comisiei și a Consiliului de a decide noi lucruri care nu sunt neapărat compatibile cu structura bugetară, uh, Um, reprezintă și reflectă o problemă politică și anume bugetul este mult prea rigid și mult prea lipsit de modernitate raportat la deciziile proprii ale Consiliului și Comisiei care vorbesc despre noi priorități și noi sarcini. Însă nu este vorba aici despre voință și putere politică um, atunci când vorbim despre decizia asupra unei noi structuri. De mulți ani uh, suferim în urma acestor lucruri, s-a dorit o revizuire care nu există nici până astăzi și a, trebuie să vă amintesc că atunci când l-am audiat pe comisarul Lewandowski, chiar dacă au existat consecințe politice diferite sau cel puțin um, comportamentul de vot a fost unul diferit, de pe atunci ne-a fost clar că uh, rolul uh, comisiei uh, trebuia să se schimbe în funcție de uh, contextul în care uh, îl punea Consiliul. Părerea mea a fost că de la Comisie trebuie să se aștepte că nu se va purta ca un om de știință politici care ne spune cum stau raporturile primii majoritate în Consiliu, ci că se va gândi și cum va face astfel încât să se ajungă la o altă structură și uh, astfel încât noi să putem să răspundem provocărilor realității. Uh, toate aceste lucruri au fost aduse în discuție. Comisia, pe moment, nu uh, este foarte angajată în ceea ce privește acest tip de inițiative politice. Și acum a treia observație, pentru că și Ingeborg Cresle a uh, abordat acest lucru ieri. Uh, dacă este să ne gândim la politica de înfrânare a datoriilor din diferitele state membre, noi nu putem să ne gândim că suntem un fel de entitate care plutește undeva și nu are niciun fel de conexiune cu statele sale membre. Noi trebuie să comunicăm la nivel politic cât se poate de bine, trebuie să comunicăm cu statele membre și să le arătăm că am înțeles această situație în care se află. Acest lucru se regăsește în mai multe aliniate ale lui Raimar, dar uh, în același timp el subliniază, și acest punct este important, că în ciuda intereselor trebuie să aibă loc o redistribuire a priorităților și că trebuie să existe o uh, valoare adăugată europeană în funcție de care trebuie să ne orientăm. La fel ca și ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Lamazur, cum uh, putem să facem legătura într-un mod corespunzător între bugetele de la nivel național și bugetul european. Și acest lucru trebuie să devină politică europeană, pentru că altfel vom eșua cu acest nou proiect, atât la nivel politic cât și în ceea ce privește bugetele uh, pe următorii ani. De aceea cred că este important și repet acest lucru, să spunem da, știm foarte bine cum arată situația în statele membre din punct de vedere economic și financiar, dar de la nivel politic trebuie să decidem cu exactitate care sunt um, interesele noastre naționale și europene, cum trebuie să se configureze ele și să se reflecte în bugete, pentru că altfel vorbim aici despre o putere de convingere care uh, nu mai are suficientă forță. Am mai spus un lucru ieri și doresc să îl repet, pentru că din perspectivă verde există și posibilități de economisire, mai ales uh, în ceea ce privește această uh, poveste a fuzionării cu ITA. Uh, Um, noi suntem de părere că um, a pune la dispoziție atât de mulți bani în contextul actualului buget uh, este o exagerare. Deci îi rog pe colegi să se mai gândească dacă nu există niște sarcini mai urgente în acest moment, pentru că la Galileo am stabilit să uh, întrerupem investițiile pentru a nu avea o ruină tehnică Uh, care să rămână în urma noastră. De aceea, cred că, cel puțin din perspectivă verde, noi suntem de părere că intrarea în acest proiect nu este justificată în contextul problemelor bugetare cu care ne confruntăm. Însă, există alte domenii, a abordat el de Sidonia, atunci când vorbim despre cercetare și educație, um, sunt de părere că nu putem să ne îndepărtăm de acestea în acest moment pentru că sunt decisive atât pentru păstrarea și realizarea competitivității uh, pe piață, dar și în contextul faptului că trebuie ca tinerii noștri educați, bine formați. Deci, din perspectivă verde, pot să spun că noi dorim să investim mai mult în cercetare și educație, dar nu în reactoare nucleare. Vă mulțumesc! Uh, merci. Uh... Mulțumesc, Helga. Fără a intra în uh, dezbaterea cu privire la conținutul priorităților bugetare, cred că Helga are dreptate să amintească faptul că rigiditatea bugetului reprezintă o dificultate foarte mare. Acum cinci ani am încheiat primele acorduri interinstituționale tocmai pentru a depăși rigiditatea pe care o reprezenta articolul 172 al tratatului. Am introdus însă plafoane și subplafoane prea joase și în, uh, înghețate timp de 5 ani. E ca și cum ne-am fi pus o cămașă de forță care ne pune acum într-o situație imposibilă. Când uh, se discută cu reprezentanții comisiei și se spune între patru ochi sau mai mult sau mai puțin public că există o necesitate politică de a face o revizuire la mijloc de drum, ni se răspunde Păi nu putem acum să propunem creșterea de plafonului din cauza situației economice generale. Însă, spiritul unei revizuiri nu este de a spori toate rubricile până la sfârșitul perioadei. În perioada specială pe care o traversăm, ar fi fost uh, rezonabil ca Comisia Europeană să spună că prioritatea imediată este controlarea deficitelor naționale, deci să nu se crească contribuția la bugetul comunitar. Bugetul 2011 uh, este uh, însă în 2012-2013 se reau prioritățile politice legate de Agenda 2020. Dacă se redeschide dezbaterea, nu înseamnă că se cheltuiește mai mult. Se pot face economia în, între anumite sectoare, se pot face redistribuiri într-o politică, între o politică și alta. Dacă Comisia are monopolul propunerilor juridice, atâta timp cât nu a făcut propuneri, nu putem lucra. Faptul că Comisia nu face propuneri, ne împiedică să lucrăm. Goran vrea să-și aducă contribuția. Voi vorbi în numele lui Jutta Haug, care mi-a transmis uh, o notă. Sunt de acord cu raportul lui Reimer. E foarte bun. Există o observație suplimentară. În ceea ce privește punctul 1 roman 6, legat de reprioritizare și întrebarea dacă ar trebui să cerem Consiliului și Comisiei să facă propuneri legate de reprioritizare și redistribuire. Ieri am discutat cu Sidonia despre bugetul pentru 2011 și Sidonia a spus clar că nu va face propuneri de redistribuire și reprioritizare. Sigur că vom trebui, va trebui să negociem, însă nu vom lua această inițiativă. În acest text se sugerează că cerem o propunere din partea Consiliului și Comisiei cu privire la reprioritizare și este un text contradictoriu cu poziția Sidoniei de ieri. Deci aș vrea să rog pe raportor să examineze această formulare și să propună eventual uh, modificarea formulării sau uh, ștergerea anumitor părți. E valabil și pentru cuvintele only și pentru următorul alineat. Voiam să vă spun acest uh, lucru pentru a reveni cu propuneri concrete asupra acestui punct. Inge Gresle. Trebuie să fim atenți ca ceea ce avem noi ca flexibilitate uh, sau flexibilitate bugetară Uh, nu se transformă într-o lipsă de responsabilitate sporită, pentru că trebuie să vedem unde um, acceptăm flexibilitate. De multe ori când am acceptat flexibilitate sporită, noi am fost excluși. La alte instrumente financiare, când banii sunt cheltuiți și am lăsat pe seama celorlalți uh, controlul, uh, până la urmă noi am rămas fără niciun fel de informații. Deci, practic, nu mai știm unde ne găsim. De aceea trebuie să fim atenți pentru a nu ne exclude singur din acest proces. Aceasta este linia Consiliului și, din păcate, și linia Comisiei. Deci, cred că trebuie să analizăm cu grijă um, ce ni se oferă sub formă de flexibilitate. Doresc să adresez o întrebare. Eu am o problemă pentru că um, avem și uh, regulamentul bugetar privind uh, în contextul tratatului de la Lisabona. Și vreau să adresez această întrebare pentru că cred că trebuie să-i găsim răspunsul în timpul uh, pauzei de vară. Deci voi mai avea nevoie de un minut. Vă mulțumesc. Voilà, mais je ne pourrais pas... Mulțumesc. Nu îi pot da un minut lui Inge pentru că ministrul Watley va sosi sunt pe ordinea de zi și la acest punct. Ceea ce contează pentru mine este să știu ce este un recast pentru comisie, pentru că re revizuirea aceasta este un recast. Trebuie să ne spună în scris care sunt posibilitățile pentru o, un recast, pentru că serviciul juridic ne sfătuiește să le trimitem înapoi acest recast. De asta pun întrebarea mulțumesc această reformare. Comisia a luat notă și ne va răspunde în scris. Reimer, i-a ascultat pe colegi, vrei să mai spui câteva cuvinte? Încercăm să ne oprim cât mai uh, curând, pentru că domnul Watley este în anticameră. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru um, opiniile exprimate. Toate detaliile vor fi formulate și în amendamente și se vor găsi în amendamente de compromis. Um, colegii noștri au dreptate. Schimbarea structurii raportului uh, este importantă, însă formularea trebuie să rămână cea corectă pentru a se evita neînțelegerile. De aceea noi trebuie să arătăm cu claritate că suntem dispuși, în baza priorităților noastre politice, să clasificăm prioritățile între uh, cele ca pozitive și negative și suntem dispuși să negociem în acest context cu uh, Comisia și Consiliul. Modul în care um, sunt formate lucrurile acum ar putea duce la neînțelegere, de aceea sunt bucuros că mi s-a atras atenția asupra acestui lucru. Toate celelalte lucruri le vom discuta în baza amendamentelor care vor fi înaintate. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, with that... Mulțumesc foarte mult! Cu acesta am încheiat reuniunea. Următoarea reuniune a Comisiei va avea loc pe 13 septembrie la ora 3 p.m. Vă urez o vacanță plăcută și urmează reuniunea biroului cu ușile închise.